Vamos allá. Yes. Buenos días, bonjour à tous et à toutes. Bună dimineața tuturor. If I may have your attention, so we get started. Dați-mi voie să putem începe pentru că timpul e foarte important ca de obicei. Am uh, început în 2009 această legislatură, terminăm anul acesta în 2014 și avem această procedură de a ne întâlni cu membrii Parlamentelor Naționale din statele membre uh, pentru a revizui starea uh, lucrurilor și evoluțiile în curs Uh, în legătură cu obiectivele stabilite în domeniul libertății, justiției și securității, așa cum uh, se prevede în Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene. Deci, uh, din nou, mă bucur în calitate de președinte al Comisiei pentru Libertăți, Justiție și Afaceri Interne să vă urez bun venit din nou la această nouă reuniune interparlamentară, conferință interparlamentară, care cred că vine exact la timp și ne va permite să discutăm prioritățile și evoluțiile viitoare din uh, domeniul nostru. Uh, și există acele linii directoare privitoare la ce se va întâmpla după așa numitul program de la Stockholm. care a fost uh, adoptat în decembrie 2009 sub președinție suedeză noi deci suntem aici ca să ajutăm și noi șefii de stat și de guvern pentru a adopta aceste linii directoare strategice. Uh, urez bun venit celor 39 de membri ale celor 24 camere ale Parlamentelor Naționale, provenind din 18 state membre și 4 uh, țări care nu aparțin Uniunii Europene, ceea ce ne indică interesul pe care l-a strânit acest schimb de opinii în parlamentele naționale, uh, cu schimb de opinii cu Parlamentul European într-un domeniu atât de important. Și dacă îmi permiteți, uh, fac niște comunicări. Există o schimbare de ultim moment în agenda, în ordinea de zi a reuniunii. În primul rând, Domnul Represa Fernandez trebuia să vorbească. Doamna Represa Fernandez nu va putea fi aici nouă, spune președintele. Domnul Represa Fernandez va fi înlocuit de domnul José López Garrido, membru al Camerei Deputaților, Comisia pentru Justiție din Parlamentul Spaniol. Iar mai apoi, în locul domnului ministru Varviciotis, care la fel n-a putut să sosească astăzi, va vorbi domnul Busios, secretar general al Marinei Comerciale a Republicii Elene. Și în final, domnul Salvatore Iacolino și doamna baroneasă Lodford nu vor fi aici și vor fi înlocuiți de doamna Birgit Zippel, membra Parlamentului European. De asemenea, anunț și regimul lingvistic de interpretare. La această reuniune vom avea 23 de limbi ale Uniunii Europene. Mai avem și limba sârbă, turcă și albaneză. Noi organizăm această întâlnire împreună cu Republica Elena, care are președinția uh, de șase luni a Uniunii Europene. Deci organizăm întâlnirea împreună cu Consiliul European și mă bucură că alături de mine am pe domnul Chiriacos Marmidiakis, domnul Chiriacos Virvidakis, care este președintele Comisiei Permanente pentru Administrație Publică, Ordine Publică și Justiție a Parlamentului Republicii Elene. Domnule Virvidakis, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Te da, voi vorbi în limba elena. Mulțumesc. Deci, da, numele familiei mele într-adevăr a fost Birbidakis inițial și l-am schimbat. Deci acum într-adevăr e Virvidakis. Bun. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, dați-mi voie și mie să vă urez bun venit la această conferință comună a președinților uh, Comisiilor pentru Justiție și Afaceri Interne, organizată în colaborare cu Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne a Parlamentului European. Grecia are acum pentru a cincea oară președinția Uniunii Europene într-o etapă foarte critică pentru Uniunea Europeană. Este o perioadă a întrebărilor, a revizuirilor, dar și a unui nou început în lumina dezbaterii privitoare la uh, viitorul Europei. Pentru că în mai avem alegerile pentru Parlamentul European. De asemenea, perioada aceasta este critică și pentru sectorul uh, securității, justiției și afacerilor interne. Uh, înainte de a se finaliza perioada de aplicare a programului Stockholm, dezbaterea privitoare la identificarea noilor priorități din Consiliul de, din iunie se uh, dezvoltă și are loc și reuniunea noastră vine ca urmare a altei reuniuni de la Atena și își dorește să fie un for de schimb de idei și opinii între parlamentari și asta pentru a ne aduce și noi contribuția constructivă la această dezbatere. Dacă în trecut, în spațiul de libertate, securitate și justiție s-au luat măsurile cele mai importante pentru integrarea europeană, situația volatilă din vecinătatea Europei, uh, însoțită de presiunea crizei economice, reprezintă, cred, chiar o amenințare la adresa evoluției Uniunii Europene. Uh, temele care se vor discuta azi sunt inițiative legislative care au fost uh, cu siguranță dezbătute în toate comisiile parlamentare din parlamentele noastre naționale. Propunerea de regulament privitoare la Europol Iată, am avut uh, ocazia de mai multe ori să o dezbatem cu Parlamentul European datorită inițiativei raportorului de la Parlament, domnul Diaz de Mera. Adaptarea Europol la cerințele tratatului de la Lisabona va reprezenta o nouă formă de colaborare între parlamentele naționale și Parlamentul European. Noi, parlamentarii, suntem cei care trebuie să inventăm moduri ca să putem asigura un control eficient și serios al Europol fără a-i pune bețe în roate uh, în activitatea sa și fără a depăși uh, noțiunea de control parlamentar. În legătură cu propunerea de uh, constituire a Procuraturii Europene, 13 camere uh, ale unor parlamente naționale au rezerve în ce privește subsidiaritatea și au uh, recurs la procedura cartonașului galben. Deci este într-adevăr o reuniune foarte interesantă cea de azi ca să vedem și ce procedură a urmat uh, Comisia Europeană după această procedură. Și apoi revoluția tehnologică, utilizarea rețelei internet, uh, înseamnă și noi provocări pentru viitor. În chestiuni cum uh, ar fi securitatea datelor cu caracter personal, uh, protecția vieții private, sunt chestiuni care ne vor preocupa din ce în ce mai mult. În încheierea observațiilor mele introductive, m-aș referi pe scurt la o temă foarte sensibilă pentru Grecia, tema emigrației, o temă care uh, ne divide, dar care este și foarte preocupantă pentru cetățenii eleni. Gestionarea fluxurilor migratorii este mai ales competența statelor membre care se află la, com- la uh, frontierele externe ale uh, Uniunii Europene și care trec printr-o profundă recesiune cu o rată foarte mare de șomaj. Deci chestiunea asta are multe nuanțe. În primul rând, E o problemă și de natură umanitară. E vorba de o criză umanitară permanentă, dar este și o temă legată de securitate. O temă care agravează criza economică. Rezultatele îngrozitoare create de fluxurile migratorii spre țările noastre au creat reacții și comportamente care intră în contradicție cu mentalitatea noastră cu mentalitatea poporului grec, care se caracterizează prin valori democratice, umanitare, compasiune uh, față de durerea uh, oamenilor. Intră în contradicție și cu istoria noastră, pentru că Grecia întotdeauna a fost punctul de plecare, a fost în trecut punctul de plecare a trei valori migratorii, uh, iar astăzi la fel, suferă de pe urma uh, plecării populației active din cauza șomajului. Uh, totuși, datele ne arată mm, cu mare fidelitate o situație foarte problematică. Uh, frontiera sudică și estică a Uniunii Europene este scena unor tragedii zilnice și sunt convins că astăzi ni se vor prezenta date care Exact, uh, vor descrie foarte exact această problemă. Emigrația clandestină uh, ajunge la dimensiunile unei adevărate crize umanitare în, în frontierele Uniunii Europene și asta nu poate lăsa indiferentă nicio țară a Uniunii Europene. Domnilor și domnilor, dezvoltarea spațiului de libertate, securitate și justiție a fost în mod istoric uh, unul din obiectivele cele mai importante ale Uniunii Europene. Noi, parlament, ca parlamentari, avem obligația de a ne asigura că în această perioadă critică Europa va face pași înainte și nu înapoi. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Virvidakis. Și acum, fără întârziere, sugerez să trecem direct la primul grup de invitați, prima uh, rundă de discuții, sesiunea uh, întâi, care va dura cam două ore până aproximativ la ora 11. E vorba de viitorul Europol, dezvoltarea unei strategii de securitate internă a UE și îmbunătățirea cooperării polițienești. și vom începe prin a discuta chestiuni legate de cooperarea polițienească în Uniunea Europeană. E clar pentru toți că organizațiile criminale devin din ce în ce mai mult uh, internaționalizate, uh, globalizate și atunci în Europa autoritățile de poliție trebuie să uh, coopereze din ce în ce mai mult. Câteodată se cooperează pe bază bilaterală. Câteodată Eh, e nevoie de o rețea de schimbare de informații transfrontaliere, cum ar fi PRUM sau SIS-2, și câteodată se pune în comun informația și se pun în comun resursele în mod central la Europol. Reprezentat aici astăzi de directorul executiv, de domnul Rob Wainwright, eh, căruia îi urez din nou bun venit. Eh, toate acestea duc la întrebări în legătură cu modul în care parlamentele naționale și Parlamentul European pot asigura controlul democratic, supravegherea democratică și protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni. Totuși știm un lucru, și anume că o cooperare sporită între autoritățile polițienești din Uniunea Europeană trebuie să fie însoțită de o cooperare sporită și schimb de informații între noi toți parlamentari, toți cei de aici din această sală, care reprezintă atât Parlamentul European cât și Parlamentele Naționale. Această sesiune o vom dedica specific proiectului de regulament pentru Europol. Aici avem uh, raportorul pe această temă, membru Parlamentului European, raportor pentru proiectul de regulament privind Europol, domnul Diaz de Mera, apoi va da o replică domnul López Garrido de la mm, Parlamentul Spaniol și apoi va avea cuvântul domnul Rob Wainwright de la Europol și apoi domnul Virvidakis în încheiere. Da, sugerez ca uh, toți membrii Parlamentelor Naționale care doresc să ia cuvântul să uh, ridice mâna, să pregătească întrebările, uh, să le încredințeze ușierilor, ca noi cei de aici să putem coordona situația și să dăm cuvântul în mod proporțional, să distribuim timpul între membrii Parlamentului European și membrii mm, Parlamentelor Naționale. Așadar, Eh, dau cuvântul domnul Diaz, domnului Diaz de Mera, raportor pentru eh, proiectul de regulament privind Europol. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, eh, domnule președinte Virvidakis. Salut pe cei doi co-raportori, compatriotul meu, domnului Lopez Garrido, și salut și pe Rob și îi mulțumesc pentru că se află aici alături de noi și pentru că ne dă un exemplu constant. Înainte de a vorbi de viitor, și despre prioritățile Europol în cadrul spațiului uh, de uh, justiție și de siguranță, vreau să vă dau niște referințe istorice ca să știți de unde venim, unde, cum stăm acum și spre ce ne îndreptăm. Biroul a fost creat uh, mai întâi în iulie 95 ca unic instrument pe care l aveam la dispoziție conform tratatului de la Maastricht pentru a func- uh, ameliora funcționarea sa, s-au ratificat trei protocoale în 2000 și în 2003. Protocoale care, după cum știți, au intrat în vigoare în martie și aprilie 2007. Era vorba de o procedură foarte lungă și foarte complexă de ratificare și punere în aplicare care nu s-a potrivit cu evoluția rapidă a acestei organizații. Deci uh, Trebuia un regulament mai eficient ca să permită Europol să aibă mai bună capacitate de reacție pentru a combate toate uh, activitățile infracționale. Datorită intrării în vigoare a tratatului Amsterdam, uh, Biroul European de Poliție se va reorganiza ca agenție europeană dotată cu buget și personal comunitare. În acest scop, pe 6 aprilie 2009, Consiliul a aprobat decizia sa și, repet, și am spus-o de multe ori, uh, fără colaborarea Parlamentului European și astfel s-a creat uh, Biroul uh, European de Poliție. Și, mă rog, dumneavoastră, probabil știți, eu am fost raportor în acea ocazie, dar intrarea intrarea în vigoare de la a tratatului de Lisabona în decembrie 2009 a însemnat recunoașterea facultății de co-decizie a Parlamentului European în virtutea articolului 88 a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene, care spune că Parlamentul European și Consiliul, printr-un regulament, vor determina funcționarea agenției Europol. Eu sunt de asemenea raportor pentru acest regulament funcția Europol e să sprijine serviciile naționale corespunzătoare și colaborarea sa în prevenire și lupta împotriva delinvenței și terorismului. Europol facilitează schimbul de informații între autoritățile cu funcții coercitive din statele membre și face analize din domeniul infracțional pentru a ajuta forțele de poliție naționale să facă anchete transfrontaliere. Pe 27 martie în anul trecut am primit formal propunerea legislativă a Comisiei Europene asupra Europol și apoi mi-am dat seama că e o provocare această propunere și după cum am spus, pentru prima oară după intrarea în vigoare a Tratatului de Lisabona, Parlamentul împreună cu Consiliul urma să decidă asupra structurii și funcționării și cadrului de acționare și competențele Europol. Am votat raportul, cum unii dintre dumneavoastră știu, în primă lectură pe 25 februarie acest an, deci acum uh, câteva zile. Rezultatul a reflectat un mare consens în Parlament, 610 voturi pentru, 37 împotrivă și 28 de abțineri. Pentru a ajunge la acest consens, eu am organizat 60 de reuniuni cu diferiți actori. <clears throat> Printre ele aș sublinia reuniunile cu Comisia Europeană, cu reprezentanța Europol, cu mulți reprezentanți uh, ai statelor membre, cu supraveghetorul european pentru protecția datelor, de multe ori cu reprezentanții parlamentelor naționale, mai ales pentru a vorbi de, despre chestiuni legate de controlul parlamentar și, în plus, cu colegii mei cărora de multe ori le mulțumesc pentru contribuția lor, deci raportorii din umbră. Încerc să fac un rezumat ca să vă explic uh, care a fost calendarul, prin ce am trecut. Pe 7 mai am prezentat 125 de amendamente la propunerea legislativă. 26 septembrie colegii mei au prezentat 540 de amendamente. Exact atâtea de la 17 deputați europeni din diferite grupuri politice. În plus, au prezentat avize și Comisia de Control Bugetar, Comisia pentru Bugete și Comisia pentru Afaceri Constituționale. În total, la propunerea legislativă a Comisiei s-au prezentat 721 de amendamente. Bun, deci o muncă complexă, complicată și eu, pe baza acestor amendamente, am reușit să ajung la 32 de compromisuri care cuprindeau mai bine de 400 de amendamente. Practic, era vorba de 500 de amendamente pentru a realiza aceste 32 de compromisuri care au fost susținute în prima instanță prin votul Comisiei Libe pe 30, de, pe 30 de ianuarie și apoi 25 februarie în plen la Strasburg, am văzut foarte clar că ceea ce ne doream noi, Parlamentul, era să avem o poziție puternică, foarte puternică, în cadrul codeciziei față de Consiliu și față de Comisie. Pentru că noi ne dorim o, un Europol pentru toți, toate statele Uniunii, 28 de state și de aceea am realizat o muncă foarte meticuloasă împreună cu raportorii din umbră cu care am avut foarte multe uh, reuniuni foarte bine structurate și foarte uh, rodnice și am, am avut următoarele puncte de dezbatere și vreau să vi le prezint. În primul rând, respingerea fuziunii Comisia a făcut o propunere de fuziune între CEPOL și Europol. Noi am spus nu, Parlamentul nu dorește așa ceva, doar un grup din acest Parlament uh, dorește așa ceva. Bun, eu respect părerea lor, dar restul nu vrea așa ceva, doar liberalii doresc așa ceva. Alt pachet de lucru a fost cel care conținea dispozițiile generale privitoare la definiții și obiective. Nu altul privitor la guvernanță cel mai important pachet și uh, cu uh, mare, largă durată în timp e cel legat de controlul parlamentar în virtutea articolului 88 cu uh, colaborarea Parlamentelor Naționale încă dinainte să se lanseze propunerea legislativă, de, fiecare, de multe ori ne-am reunit cu membrii Parlamentelor Naționale uh, ca până la urmă acest instrument de control uh, parlamentar să uh, capete și formă și am dedicat mult timp și la uh, finanțarea unităților naționale și altă temă foarte importantă, apoi echilibru între securitate și viața privată și libertatea, o temă foarte importantă și acolo a colaborat și supraveghetorul european al protecției datelor și vreau să mai spun că, deci, ă, acestea au fost punctele. Refuzul fuziunii, mecanismul de control și un robust sistem de protecție a datelor, astfel încât pentru prima oară controlul tratamentului, prelucrării datelor de către Europolul va realiza un organism independent, acest supraveghetor al protecției datelor și o va face în strânsă cooperare cu autoritățile de control ale statelor membre ceea ce va asigura fără îndoială că datele personale vor fi prelucrate uh, mai, într-un mod mai sigur. Și eu am cerut acest lucru încă de când s-a lansat decizia Consiliului. Apoi am contat pe colaborarea membrilor Parlamentului, Parlamentelor Naționale în legătură cu acest mecanism comun de control pentru ca Europol să se adapteze la exigențele tratatului de funcționare a Uniunii Europene, uh, care spune că Europol trebuie supus controlului reprezentanților aleși democratic de cetățenii uh, Uniunii Europene. Asta spune tratatul. Spune literalmente că acest regulament va uh, stabili procesul de control al activităților Europol de către Parlamentul European control la care vor participa parlamentele naționale. Și cu acest text am înțeles foarte clar că trebuia să creăm acest grup comun, dar fără să uităm că nu e un organism independent și că, desigur, nu are niciun fel de buget. Și asta m-a costat multă muncă să le explic britanicilor, dar până la urmă au înțeles și ei. Deci acest control parlamentar apare specificat la capitolul 9 al regulamentului, deși se întâlnesc și multe referințe la el în toate articolele sau în multe articole. Mecanismul de control al activităților de ă, Europol de, de către Parlamentul European împreună cu Parlamentele Naționale se va realiza printr-un grup comun de control parlamentar cu o structură specializată și de mici dimensiuni formată de către Comisia Competentă a Parlamentului European, chiar Comisia noastră, împreună cu un reprezentant al Comisiei pentru Afaceri Interne sau analogă la fiecărui uh, Parlament Național, ținând cont că acele Parlamente Naționale care sunt bicamerale vor avea doi reprezentanți. Acest control parlamentar întotdeauna va fi efectuat aici la Parlamentul European. Va fi convocat de către președintele Comisiei Competente, Comisia Libe și va fi co prezidat această comisie specializată de către președintele Comisiei Libe și reprezentantul statului membru care are președinția semestrială a Consiliului. Analizând articolul 53, am ajuns la concluzia că era necesar să includem funcții, acestui, funcții ale acestui grup, deci se va dezbate în acest grup împreună grup comun de control uh, parlamentar, se vor, se vor analiza următoarele chestiuni raportul de activitate, consolidatele activităților Europol, programul de, mun- de muncă anual și plurianual, raportul anual al uh, supraveghetorului de protecție a datelor, apoi raportul la fiecare 5 ani al Comisiei pentru a analiza eficiența Europol și în plus această aceeași ace, structură va putea invita pe candidatul selecționat pentru a fi director executiv al Europol pentru ca acesta să facă o declarație și un raport în legătură cu exercitarea funcțiilor sale. În plus, în fața acestui grup de control parlamentar, vor apărea președintele Consiliului de Administrație, directorul executiv, supraveghetorul european pentru protecția datelor și Comisia Europeană. La fel, Parlamentul European împreună cu Parlamentele Naționale vor primi evaluarea Uh, amenințărilor, analizele strategice, rapoartele generale privitoare la activitățile Europol și rezultatele studiilor de evaluare comandate de Europol. În plus, grupul va putea elabora concluzii în legătură cu activitățile de supraveghere a Europol către Parlamentul European. Nu, să nu uităm, pe de altă parte, că Parlamentul trebuie, bineînțeles, să își îndeplinească altă funcție foarte importantă și anume autoritatea bugetară. Mai ales că primește și va fi prezentat la Parlament statul de previziuni și raportul privitor la gestiunea bugetară și financiară și vom uh, aproba gestionarea și executarea bugetului pentru uh, Europol. Noi avem controlul bugetar și este hotărător. În legătură cu viitorul, eu cred că Uh, un regulament va uh, permite Europolului să aibă un cadru juridic mai stabil și solid în timp și sigur toate statele membre vor trebui să respecte acest regulament. În plus, ținând cont că activitățile rețelelor pentru delinvența organizată de fiecare dată sunt mai complexe și mai internaționale și teroriștii cooperează în mod transfrontalier pentru a-și pregăti atentatele. Delinvenția pe internet crește, de aceea s-a creat Centrul European de, pentru Ciberdelinvență. E o idee foarte bună pentru a contribui la protecția firmelor și cetățenilor europeni față de uh, infracționalitatea pe internet. E o bună idee, repet, din partea Europol. Deci euro e o monedă foarte sigură falsificarea sa a cauzat un prejudiciu financiar de cel puțin 500 de milioane de euro de la introducerea sa din 2002. Eu am fost raportor uh, pentru mai multe inițiative referitoare la programul Pericles și lupta împotriva falsificării de bani. De asemenea, grupele de crimă organizată vor să-și sporească veniturile, de aceea comit foarte multe delicte, uh, trafic de droguri, trafic de ființe umane, trafic de arme aceea cred că rolul Europol pe viitor va fi și mai important pentru a lupta contra acestui tip de infracțiuni și atunci e indispensabil ca toate statele să co- coopereze în materie polițienească și de aceea sigur că are Europolul și va avea în continuare un rol cru- crucial în lupta împotriva crimelor, delincvenței, terorismului. În plus și în încheiere, domnule președinte, regulamentul va duce la nivele mai mari de încredere, care este un cuvânt cheie și va face posibil o colaborare mai strânsă și colaborare mai strânsă între statele membre. el de Și mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Diaz de Mera, pentru sinteza asta uh, a muncii dumneavoastră ca raportor a acestui regulament foarte important, propunere de regulament privitor la Europol Bun, acum uh, vom da cuvântul unui reprezentant al Parlamentului uh, Național Spaniol, membru al Comisiei pentru Justiție, a Parlamentului European și al Comisiei Mixte Congres-Senat al a Parlamentului Național Spaniol, dar vă rog, pentru nu mai mult de 10 minute. Domnul López Garrido, mulțumesc, domnule președinte, salutări tuturor. În engleză acum. First of all, I want to thank În primul rând, vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul în numele Comisiei Comune pentru Afaceri Europene a Parlamentului. Vreau să mulțumesc, vreau să-l felicit domnul Dias Mera pentru, pentru modul în care și-a derulat uh, rolul de raportor pe acest subiect, uh, fiindcă domnul Diaz de Mera a apărat cel mai bine interesele și propunerile făcute de parlamentele naționale în cadrul acestui exercițiu. La Parlamentul, din partea Parlamentului uh, spaniol am înaintat unele obiecții la regulament, dar acum doresc să salut acest document. Uneori, din dorința prea mare de a îmbunătăți regulile și sistemele noastre în Uniunea Europeană, începem tot soiul de dezbateri, iar adesea discuțiile noastre care se îndreaptă către o îmbunătățire a lucrurilor sunt acoperite totuși de um, hărmălaia uh, și zarva acestor discuții. Și cred că uneori uh, cetățenii europeni privesc cu un ochi critic uh, astfel de situație și au impresia că lucrurile nu merg deloc, fiindcă noi lansăm critici și dezbatem aceste subiecte, au impresia că lucrurile nu merg bine, ceea ce nu este într totul adevărat. Noi discutăm, dezbatem, avem păreri diferite, dar încercăm să îmbunătățim lucrurile și chiar după ce ajungem la un acord, în continuare mai uh, ridicăm unele critici, spunând că lucrurile ar fi putut fi făcute mai bine. Uh, cum spuneam, uh, vom mai vorbi despre acest acord. Așa cum a spus uh, domnul Diaz de Mera, va exista un acord la Parlamentul European, un acord mare și sunt sigur de acest lucru, de acest lucru, iar regulamentul va fi o situație mult îmbunătățită față de cea actuală. Noi la Parlamentul spaniol, uh, cum spuneam, uh, am salutat acest regulament și considerăm că este important să avem un noi temei juridic pentru Europol pentru cooperarea și coordonarea agențiilor uh, și departamentelor polițienești în Uniunea Europeană. Suntem de părere că răspunderea Europolului în fața Parlamentului European și Parlamentelor Naționale reprezenta un un element necesar. prin uh, impunerea unor mecanisme de control. În egală măsură, suntem de părere că trebuie protejate datele, nevoie de noi sisteme de protecție a datelor. Acest lucru reprezintă o îngrijorare pentru toți cetățenii europeni. Toți cetățenii europeni sunt uh, îngrijorați uh, că datele lor nu sunt suficient protejate și se întreabă ce facem noi în acest sens. Iar acest uh, cadru nou, o agenție care încearcă să aducă guvernanța Europol pe picior de egalitate cu guvernanța altor agenții europene, lucru care ar trebui să fie în slujba Uniunii Europene. Toate aceste lucruri sunt aspecte pozitive și ne bucurăm că sunt ridicate aici. Am avut însă unele obiecte, așa cum a spus domnul Dias Temera, unele se refereau la procedura uh, despre care uh, care au fost avute în vedere de domnul Dias de Mera și care au fost rezolvate. În următoarele câteva minute aș dori să vă vorbesc despre acestea. Totuși, îngrijorările noastre avem unele îngrijorări privind acest nou regulament. În ceea ce privește partajarea de informații, Europolul se bazează pe încredere. Până acum, cooperarea între diversele departamente polițienești la nivel național s-a temeiat pe încredere. Iar acest regulament apar noi obligații în ceea ce privește schimbul de informații. Aceste noi obligații s-ar putea să erodeze încrederea dat fiind că lucrurile capătă caractere de obligativitate. Tot despre informații se face referire în acest regulament la schimbul de informații cu alte cu alți uh, actori, cu alte părți terțe. Și aici se strecoare oarecare lipsă de încredere. Fiindcă dacă există obligativitatea de a face schimb de informații cu țări, cu, măsurați părți terțe care nu fac parte dintr-un uh, grup anume care, s-a, uh, care a colaborat cu Europol, s-ar putea să se stârnească o lipsă de încredere. În mecanismul de gestionare a acestei agenții um, există o prezență mai scăzută a statelor membre, ceea ce ne îngrijorează. Și apoi fuzionarea fuzionarea Europol-CEPOL, am, în... am înțeles că nu se regăsea în tratat această prevedere și am ridicat uh, unele obiecții. Domnul Diaz de Mera uh, s-a manifestat pe acest subiect și suntem convinși că o va face în continuare. Apoi, avem unele îngrijorări în ceea ce privește ambițiile excesive, să zicem așa. Europol devine un adevărat, uh, adevărat jucător, un adevărat uh, agent. Uh. Dacă ne gândim că adevărații jucători sunt statele membre, Și uneori ne, ne îngrijorează ideea de a transforma Europolul într-un adevărat jucător care care poate preia rolul pe care ar trebui să și-l asume statele membre, rolul principal. Acum revin la ce am spus inițial. Avem unele obiecții, da, dar considerăm că noul regulament va fi mult mai bun decât, cele, decât documentele anterioare și uh, și ne bucurăm, avem încredere în, în instituirea acestui cadru juridic european și ce încercăm să le transmitem cetățenilor europeni este că, în ciuda faptului că ne arătăm critici și uneori, noi încercăm pe adevărat să îmbunătățim uh, cadrul juridic. Vă mulțumesc! Thank you for your statements and for Mulțumesc, domnule Lopez Garido. Vă mulțumesc că ați respectat și timpul de vorbire alocat. Acum uh, avem pe directorul Europol, uh, Rob Wainwright. Vă reamintesc totuși că aveți uh, aceste cartonașe pe care le puteți completa dacă doriți să participați la discuție, dacă aveți o întrebare sau un comentariu. Deci în următoarele 10 minute directorul Europol va lua cuvântul, după care vom da cuvântul în sală și sperăm să avem o participare cât mai mare. Domnule director, aveți cuvântul. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că mi-ați oferit această oportunitate de a participa la această dezbatere interesantă și importantă pentru Europol. Este ultima mea ocazie să parvin în calitate de director în fața acestei comisii și um, în fața reprezentanților Parlamentelor Naționale o oportunitate de a vă prezenta ceea ce am realizat în ultimii cinci ani noi împreună în acest domeniu important al securității interne. O perioadă unică cu tratatul de la Lisabona, cu decizia Consiliului care deja a schimbat relația Europol cu Parlamentul European în acest context. Să vedem așadar care sunt noile aranjamente în ciclul politic și de strategie. S-a creat acum o strategie unică, integrată pentru combaterea criminalității organizate în Europa. Evoluții importante care au consolidat activitatea și efortul Europol în această dimensiune din ce în ce mai puternică a crimei organizate. În ultimii cinci ani, Europol și-a dublat operațiunile, a identificat din ce în ce mai multe cazuri și sprijină agențiile naționale de patru ori mai multe informații cu privire la organizațiile criminale au fost colectate în ultimii cinci ani, deci productivitatea a sporit la nivelul Europol. Este un actor cheie acum pe scena europeană de combatere a crimei organizate și uh, o parte importantă a consolidării Europol vine mm, de la parlamentele naționale. Viitoarea reglementare va reprezenta o piatră de hotar în continuare și aș vrea să mulțumesc parlamentarilor pentru interesul și implicarea manifestate în ultimele 12 luni. Mulțumesc Comisia pentru propunerea bună înaintată, zic eu. N-am fost noi de acord chiar cu toate aspectele, dar am avut oportunitatea de a participa la dezbaterea din Parlamentul European pe acest subiect, cu participarea statelor membre, desigur. Și în special, mulțumesc lui Augustin Dias de Mera pentru efortul necontenit, necontenit cât ai spus, 60 de reuniuni au fost organizate pe acest subiect în circunstanțe uh, um, foarte grele adesea. Comisia Libe a organizat numeroase audieri cu privire la supravegherea în masă a cetățenilor europeni și s-a creat o adevărată dinamică politică ce afectează Europol în contextul prerogativelor necesare um, pe viitor. Și să vedem ce se întâmplă și cu neîncrederea sporită uh, la, a, a publicului la nivelul guvernului, guvernelor și la nivelul gestionării cantităților uriașe de date. Rămâne în continuare să eficientizăm forța polițienească, o sarcină extrem de uh, plină de provocări, cu multe elemente care intră în joc la nivelul statelor membre, dar și la nivelul Parlamentului European. Cred însă că în acest domeniu domnul Dias de Mera s-a descurcat de minune în a încerca să ne aducă la un numitor comun pe toți. Până la urmă, dezbaterea aceasta a fost una productivă, iar poziția Parlamentului European aduce câteva elemente noi și importante. De exemplu, mai multă flexibilitate în procesarea informațiilor cu privire la crima organizată. Faptul că avem de patru ori mai multe informații în acest sens înseamnă că e nevoie de capacitate uh, de acțiune. Noi însă nu am primit uh, o mare marjă bugetară în acest sens, așa că avem nevoie de flexibilitate și Parlamentul ne poate ajuta. Mai mult control democratic cu implicarea parametrilor naționale. Un element absolut esențial. În ultimii cinci ani, Parlamentul a verificat, din punct de vedere democratic, activitatea agențiilor, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată. Am fost uh, verificați și noi de vreo 20 de ori în ultimii cinci ani și mă bucură faptul că uh, se merge pe strategie și pe dezvoltarea strategică. Mai multă transparență va însemna o mai mare legitimitate, ceea ce e foarte bine. Cu privire la redobândirea încrederii publicului în agențiile de securitate și de combatere a crimei organizate, trebuie să fim mai transparenți cu o mai mare asumare a răspunderii pentru a genera un nivel de bază de încredere. Poliția, forța polițienească, a fost creată și consolidată în ultimele 200 de ani prin puterea consimțământului. Deci avem nevoie de încrederea publicului. Parlamentul trebuie să se asigure de faptul că Europol și agențiile pe care le reprezintă în Europa se bucură de legitimitatea publicului, se bucură de uh, încrederea cetățenilor. Noi sprijinim statele membre în combaterea crimei și a terorismului și oferim informații adesea sensibile. Asta e o parte componentă a activității noastre, dar, după cum spuneam, și aici e necesar sprijinul cetățenilor. Este o condiție sine qua non pentru a ne duce activitatea la bun sfârșit. Mă bucur că domnul Dias Temera spune că e nevoie de o comisie comună de asumare a răspunderii pentru a interconecta mai bine nivelul național cu cel european. O propunere cât se poate de, de bun simț. Poate că v-ați aștepta să mă refer și la acele sectoare în care Europol ar vrea să vadă finisaje. V-am spus că am avut sarcina dificilă de a echilibra interesele tuturor. Eu vorbesc în numele comunității polițienești europene pentru uh, a avea cea mai bună bază legislativă de a ne continua activitatea. Este un domeniu, până la urmă, foarte, cu foarte multe provocări acesta al combaterii crimei organizate și a terorismului. Noi vrem să ajutăm statele membre să rezolve problemele de securitate internă și să identifice pe infractorii cei mai periculoși. Mă bucură faptul că uh, mă bucură faptul că până acum am putut coopera foarte bine. După cum am spus, amenințările sporesc și um, faptul că trăim într-un mediu globalizat este iarăși o mare provocare, pentru că mobilitatea sporește, trăim într-o economie interconectată și uh, din punct de vedere tehnologic până la urmă. Există în continuare lacune uh, și pentru asta profitul ilegal cu risc minim este unul care invită la infracțiune. Uniunea Europeană trebuie să sprijine o redresare economică sănătoasă, dar în același timp trebuie să se asigure că cetățenii sunt în siguranță. Deci, e nevoie ca la nivelul autorităților de implementare să existe toate instrumentele de combatere a crimei organizate. Tehnologia reprezintă o portiță importantă pentru infractori și acum nu avem toate instrumentele juridice pentru a închide această lacună. Vă dau câteva exemple concrete. Sectorul privat deține 90% din infrastructura online. Băncile, providerii internet, canalele de, de socializare și așa mai departe. Și e clar că guvernele nu prea au o mare marjă de manevră aici. Migrația este online, în mare parte, Există exploatare sexuală, online, pedopornografie, uh, piratarea cardurilor și așa mai departe. Actorii privați sunt cei care identifică aceste infracțiuni și actorii privați dețin mai târziu dovezi vitale în anchetă. E important să uh, fixăm un cadru juridic corect, respectând uh, intimitatea celor implicați și permițând cooperarea între actorii vizați pentru a rezolva problema. Eu cred că aceste infracțiuni afectează toate statele membre și sunt acțiuni internaționale. Din acest motiv, Europol, cu poziția sa paneuropeană, poate să intervină. și poate să abordeze din punct de vedere european această problemă europeană până la urmă. Din păcate, regula, regla, regulamentele în vigoare nu prevăd ca Europol să primească informații direct de la uh, actorii privați asta este o problemă în continuare. Dat fiindcă globalizarea sporește, la nivel transfrontalier e tot mai importantă cooperarea. E necesar să existe un acord de cooperare pentru a ne mișca și în afara Europei. Aceste acorduri durează ani de zile până sunt negociate și uh, fiecare acord a fost revizuit uh, de mai multe ori de Autoritatea de Protecție a Datelor și în ultimii 15 ani nu a existat probleme identificate cu privire la prevederile de respectare a protecției datelor cu caracter personal. Înțeleg însă că Parlamentul trebuie să își exercite dreptul de control și că are dreptul de a avea un cuvânt de spus la semnarea viitoarelor acorduri, dar există și un risc aici. Există 30 de acorduri existente care trebuie revizuite și renegociate în următorii 5 ani. Vă dați seama ce provocare este aceasta și ce provocare administrativă cred că comportă un risc la nivelul capacităților noastre operaționale. Închei cu protecția datelor. Mă bucură că faptul, faptul că Parlamentul a adoptat pachetul pentru protecția datelor. Cred însă că vocea po comunității polițienești putea să fie mai pregnantă. Mai ales în era post-Snowden. Au existat câteva dificultăți în a prezenta și punctul de vedere al forței polițienești în fața opiniei publice. Avem dubii și în ceea ce privește consecințele practice uh, Uh, ale unora dintre uh, prevederile uh, din noul pachet. Nu știu însă în ce măsură s-a ținut cont de avizul poliției. În ceea ce privește regulamentul Europol, eu cred că Europol are un regim de protecție a datelor mm, mai bun decât orice alt organ similar din lume Există și marja de flexibilitate necesară pentru a procesa informațiile criminale și pentru a duce mai departe anchetele. Utilizăm tehnologia pentru a, securitate, dar în același timp respectând libertățile cetățenești, cetățenești și a, uh, viața privată. Am găsit așadar un echilibru fin aici. Regimul de, nostru de protecție a datelor este a, uh, un uh, bun cu care ne mândrim. Parlamentul spune că în continuare există mici semne de întrebare la Europol și mi se pare că există riscul de a nu descrie chiar corect faptul că noi deja suntem uh, bine verificați și controlați. Poate că ar fi mai bine să ne dați șansa să explicăm ce sistem implementăm noi. Cred că e mai bine să facem asta acum Uh, dar și în contextul viitoarei legislaturi. Și să nu uităm că Europol adună informații despre infractori care uh, deja au fost identificați în plan național. Se aplică așadar aceleași criterii de protecție a datelor ca și în cazul autorităților naționale și mi se pare că nu întotdeauna se potrivește de minunea asta, pentru că până la urmă Europol acționează în plan comunitar. Scopul nostru este acela de a face un schimb de date personale. Nu este o, um, un preroga- nu este o prerogativă auxiliară, ci este prerogativa cu uh, majuscule Europol și mi se pare că nu se aplică chiar aceleași norme. Ar trebui să se aplice niște norme mult mai stricte aici și tocmai de aceea noi avem un regim foarte robust de protecția datelor care a dat roade în ultimii 15 ani. Pe viitor trebuie să rămânem fideli obiectivului nostru de a sprijini statele membre în uh, lupta lor, să devenim un centru pentru operațiunile transfrontaliere, să ne adaptăm schimbărilor și globalizării și pentru asta e nevoie de un mandat modernizat pentru a fi mai flexibil și pentru a putea acționa mult mai bine, angajându-ne într-o comunitate mai amplă, inclusiv în sectorul privat. Să avem clauze puternice, robuste, comprehensive, care să-și atingă obiectivul, în același timp reușind să uh, facilităm activitatea poliției la nivel național. Răspunderea democratică va rămâne importantă și sunt convins că autoritățile de implementare vor reuși să um, combată orice tendință contraproductivă. Europol este o agenție foarte productivă europeană. Așa cum a spus și domnul Schulz la ultima sa vizită la Europol, Europol este o poveste de succes de care ne putem mândri. Noi am fost mândri când domnul Schulz a spus asta și cred că Parlamentul are meritele sale pentru că a ajutat mult Europol să evolueze în ultimii cinci ani. Eu cred în viitorul uh, regulamentului Europol, cred în uh, propunerile făcute de domnul Diaz Temera și cred că ne va fi consolidată activitatea pentru a avea uh, o cooperare polițienească și mai încununată de succes în cele ce urmează. Mulțumesc mult, spune președintele. Și acum uh, deschidem dezbaterea, dând cuvântul celor care și-au manifestat interesul și sunt câțiva. O primă rundă acum. Vă rog frumos să vă manifestați cei care doriți, ca să vă vedem și noi de la prezidiu for the podium. Okay, we're going to get started with Lord Haney, representing... Acum, uh, reprezentantul Camerei Lorzilor din Regatul Unit. Vă rog, aveți cuvântul. Lord Haney. Mulțumesc, domnule președinte, dacă îmi îngăduiți să încep cu câteva cuvinte pentru a vă felicita pe dumneavoastră și pe raportor pentru modul în care ați condus consultațiile privitoare la regulamentul Europol, consultările de fapt, cu parlamentele naționale și ați avut o serie întreagă de întâlniri la care am participat. Mi se pare că este într-adevăr un pas înainte foarte important în punerea în comun a responsabilității pentru o nouă legislație europeană și vreau să vă aduc un omagiu, domnule președinte, pentru rolul pe care l-ați jucat în tot acest proces, pentru că n-a fost deloc un rol ușor. În al doilea rând, Consider că raportorul uh, a găsit uh, tonul corect în rezoluția Parlamentului în legătură cu modul în care Parlamentul European și Parlamentele Naționale ar trebui să pună în comun această sarcină de supraveghere a Europol a Europolului. Și aș spune că în negocierile pe care le-ați avut cu Consiliul, cred că cel mai important lucru uh, este că ar trebui să existe o egalitate absolută între Parlamentul European și reprezentanții Parlamentelor Naționale, în ceea ce este practic un domeniu de competență comună. Și cred că ați găsit uh, tonul corect. Poate încă niște schimbări de detaliu sunt necesare, dar cred că dacă am putea avea egalitate la fiecare nivel, la, de la prezidarea reuniunilor, la cine participă la reuniuni, la uh, stabilirea unor poziții comune, atunci puterea de control a Parlamentului ar fi foarte, foarte uh, întărită. Cred că e bine că evitați uh, sau rezoluția Parlamentului evită să intre în detalii operaționale în ce privește directorul Europol. Cred că ar fi o greșeală și sunt de acord în întregime cu ceea ce a spus reprezentantul Parlamentului Spaniol în legătură cu nevoia de a pune în comun informațiile bazându-ne pe încredere, nu doar pe reguli scrise. Și cred că uh, ăsta este modul în care Europolul viitorului va fi construit uh, pentru a fi cât mai de succes posibil. Și în final, în legătură cu guvernanța Europol, cred că e foarte important ca nici Parlamentul și nici Parlamentele naționale, nici Parlamentul European, nici Parlamentele naționale să nu încerce să interfereze cu procedurile pentru numirea uh, directorului și directorului adjunct. Sigur, să organizăm audieri, fără îndoială, să-i ascultăm pe cei care uh, doresc să ocupe acest post, dar decizia trebuie să o ia, așa cum este acum, uh, statele membre în comun. Și în legătură cu fuziunea cu CEPOL, sunt uh, cu totul de acord uh, și Camera Lordilor sunt, suntem cu totul de acord cu cei care se opun fuziunii acestor organisme și mă bucur că am reușit să convingem guvernul britanic să joace și rolul în noul CEPOL de la Budapesta și cu cât mai curând această decizie poate fi adoptată și această procedură poate continua, cu atât mai bine. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum un alt reprezentant al Parlamentelor Naționale, domnul Ipsilantis, eh, din Grecia. Vă rog, aveți cuvântul. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să felicit pe domnul Diaz de Mera pentru uh, activitatea excepțională a domniei sale și, și pe dumneavoastră, domnule președinte, pentru a organiza această reuniune comună. Lupta împotriva eh, crimei organizate, crimei transfrontaliere, eh, e importantă pentru Uniunea Europeană, pentru statele membre. Munca, Europol, prin colaborarea cu autoritățile naționale este și ea foarte importantă pentru a lupta împotriva acestui fenomen. Deci, vreau să felicit și pe directorul Europol, domnul Wainwright, pentru tot ceea ce a făcut și face și îmi doresc ca Europol să joace în continuare rolul de asistență acordată uh, forțelor uh, polițienești și unităților naționale. E important să ne asigurăm că există o bună colaborare și un bun flux de informații între Europol și serviciile de punere în aplicare a legii din statele membre. trebuie să menținem și să intensificăm uh, rolul jucat de Consiliul Administrativ al Europol cu competențe de control și de decizie. Și acest lucru este foarte important, deoarece consolidează, în general, rolul Europolului. Orice fel de referință la date cu caracter personal trebuie făcută cu informarea unităților naționale și cu garanții de protecție a datelor personale. Considerăm că este necesar să consolidăm regimul de protecție a datelor personale la nivelul Europol și în ce privește organismul de supraveghere, concluziile Comisiei Libe uh, sunt pozitive și consolidează rolul organelor de control naționale. De asemenea, rolul parlamentelor naționale și al Parlamentului European pentru legitimizarea și pentru controlul Europol este foarte important într-o Uniune Europeană în care noi dorim ca instituțiile să fie din ce în ce mai democratice. Mulțumesc! Mulțumesc, eh, domnule Ipsilante, și acum eh, un reprezentant al Parlamentului European, domnul Brons, vă rog. Thank you. Um, <clears throat> Europol, like... Mulțumesc. Europol, asemenea, asemenea multor agenții europene, a început modest, cu competențe minime, dar apoi uh, sfera de activități, de competențe și, uh, de, uh, și a, a, continuat să, a crescut și a continuat să crească treptat. S-a spus inițial că nu are, um, nu are competențe de cercetare și de, ar, de arestare și uh, că are uh, prerogative strict de combatere a criminalității acum, însă se pare că are o forță de uh, jandarmerie. Care este rolul acesteia? Sau este doar uh, o invenție a celor care critică Europolul. Vă întreb pe dumneavoastră, se pare acum că Europolul va avea acces la toate informațiile polițienești, inclusiv privind victimele uh, sau um, martori, sau martorii care nu au fost, uh, nu sunt persoane suspecte sau acuzate. Cooperarea cu țări terțe din afara Uniunii Europene bănuiesc că implică și schimbul de informații. Iar aceste informații sunt informații primite de la statele membre. Ni se spune că principiile protecției datelor vor fi respectate, dar, dar statele membre care transmit acele informații nu vor mai avea niciun fel de control asupra acelor uh, date și nu vor, vor mai putea asigura protecția datelor moment, în contextul în care criminalitatea devine internațională, bineînțeles, și, ac- și acțiunea polițienească trebuie să devină internațională, la fel ca uh, și măsurile de protecție, de anchetare și de arestare, dar Uniunea Europeană nu poate pune semnul legal, uh, nu se poate pune semnul legal încă între Uniunea Europeană și, uh, și, aspect, și sistemul internațional. Și uh, infractorii nu vor respecta granițele Uniunii Europene, vor uh, vor traversa granițele Uniunii Europene în țări terțe. După părerea mea, cooperația internațională trebuie să se facă ad hoc, în, în funcție de eh, țările unde se desfășoară activitățile care sunt uh, anchetate. Ce poate să facă uh, Europol și nu poate să facă Interpol? Nu cumva Europol uh, nu face decât să se suprapună funcției Interpolului și mai mult are, are competențe de supraveghere asupra forțelor um, polițienești regionale, chiar dacă nu s-a întâmplat acest lucru, aceasta este direcția care se îndreaptă lucrurile. Poate chiar se dorește înlocuirea acestor uh, forțe polițienești pentru a consolida uh, Uniunea Europeană. Poate nu este neapărat un obiectiv polițienesc, ci unul federalist. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Mail de la adunarea parlamentară, adunarea națională maghiară domnul Mile Maile, nu știu cum să vă pronunț numele, spune domnul președinte. Mile, Mile. A pronunțat bine? Mulțumesc. Mile, Mile, așa se pronunță numele meu. Domnule președinte, în numele delegației maghiare vreau să vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru acest raport. În ceea ce este Europol și activitatea legislativă, aș dori să mă aplec asupra unui aspect, după care, dacă îmi permiteți, aș dori să trag niște concluzii. Mă refer aici la um, fuziunea CEPOL-Europol. Nu vreau să intru în foarte multe amănunte ale acestei dezbateri, ci să vă spun faptul că existau trei domenii principale unde au avut loc discuții s-au înaintat argumente juridice și mm, profesionale și financiare în această dezbatere. Și salutăm rezultatul la care s-a ajuns. Este vorba de faptul că nu se mai discută despre fuziunea Europol-Cepol. Dați-mi să vă vorbesc despre câteva aspecte tehnice care s-ar putea să fie importante pe viitor. După părerea noastră, nu este o idee bună să aducem schimbări care ar um, reduce importanța aspectului legat de formare. Apoi, în ceea ce privește funcționarea operativă, aceasta nu poate să aibă o pondere mai mare decât formarea. Consecințele ar fi periculoase, fiindcă dacă nu se face formare adecvată, dacă formarea nu este suficient de importantă, mai târziu, consecințele vor fi negative asupra funcționării operative și vor periclita succesul operațiunilor. Ar fi păcat să, să periclităm uh, toate cunoștințele adunate și toată experiența cepolului. Iată de ce considerăm că este important să se pună accent în continuare pe formare, iar cepolul poate să garanteze acest lucru ca agenție separată. Iată de ce suntem pentru suntem împotriva, mă scuzați, suntem împotriva fuziunii acestor două instituții pe viitor și Și ne bucură foarte mult sediul de la Budapesta. Guvernul Mag- propunerea guvernului maghiar întocmește toate solicitările. Noi vom fi gata, începând cu 1 uh, septembrie 2014, să găzduim cepolul. Acest lucru este foarte important pentru noi, fiindcă nu am avut uh, până acum o agenție europeană descentralizată și sperăm că succesul uh, funcționării acestei agenții își va aduce contribuția la cooperarea viitoare pentru combaterea crimei organizate pe viitor. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mile. Cum din nou din partea Parlamentului Spaniol, domnul Sanchez Hamon. Mulțumesc, domnule președinte. La fel ca alți colegi, mulțumesc și eu pentru această reuniune care permite Parlamentelor Naționale să participe activ la procesul de decizie și reflexia Parlamentului European. Mulțumesc, bineînțeles, pentru munca făcută Europolului. Mulțumesc și altor agenții de poliție și felicit ca și, la fel ca alți colegi, pe colegul Diaz de Mera și pe ceilalți participanți la redactarea unui regulament din care mi-ar plăcea să subliniez controlul democratic, controlul legitim al unor corpuri polițienești uh, care întotdeauna o, o tendență de autonomie dacă nu există acest control. Sigur, există și motive de preocupare și toți colegii s-au felicitat în legătură cu acest regulament, dar vreau să aduc o notă critică nu în legătură cu Europol, cred că e un proiect de lege corect în legătură cu Europol, ci cu, în legătură cu activitățile, de exemplu, ale Interpol, care la fel este un organism polițienesc citat aici. Pentru Interpol, un control politic atât de exigent ca cel pentru Europol nu există și în legătură cu alarmele, uh, codul roșu al Europol, uh, aș vrea să exprim uh, îngrijorarea. Deci există sisteme care nu au standardele europene în legătură cu controlul și există ordine emise de sisteme polițienești și judiciale care sunt puse sub semnul întrebării de către organizații ale, internaționale ale drepturilor omului. Și atunci forțele noastre de poliție nu ar trebui să aibă nici ele un rol de poliție privată cu obiectiv politic. Sunt dizidenți politici în toată Europa. În ultimul an și jumătate există un caz în care, în mod surprinzător, au fost uh, acuzați prin Interpol și deținuți de forțe de poliție europene dizidenți uh, cazaci în Marea Britanie, Republica Cehă, Polonia, Spania. Eu cred că este un risc în legătură cu care trebuie avertizate corpurile polițienești, mai ales într-un cadru politic în care cu situația de criză economică, situația comerțului și relațiilor uh, uh, economice a, a crescut, cred că a cam dispărut de pe agenda internațională chestiunea drepturilor omului. Și misiunea relațiilor între guverne și state membre este a devenit prea uh, poluată cu uh, economicism, ca să spun așa. Uh, și trebuie să prevaleze totuși agenda drepturilor omului. Aici Uniunea Europeană trebuie să fie foarte exigentă. Deci, bun, sunt de acord și uh, felicit și eu uh, pe organizator și vă felicit pentru uh, clima aceasta foarte pozitivă în care am organizat reuniunea, dar vreau să adaug și această critică. Deci nu mă refer la Uniunea Europeană, dar mă refer la agenții internaționale de poliție care operează și aici și poliția noastră națională colaborează cu ele. Mulțumesc! Mulțumesc și acum din nou Parlamentul European. Doamna Zipăl. Yeah, Dank, Herr... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să fac o afirmație de ordin general. Eu cred că toată lumea știe, fără doar și poate, că date fiind circumstanțele într-o constantă schimbare, uh, dată fiind evoluția infracțiunilor, e necesar să cooperăm în plan transfrontalier, iar Europol e un actor important aici în schimbul de informații. Cred în același timp, așa cum a spus și raportorul, că discutând despre protecția datelor, Trebuie să dăm dovadă de mare, mare prudență. Încep cu următoarea întrebare. Care date sunt absolut necesare? Ce date trebuie prelevate pentru a combate crimele grave și terorismul? Și cât de protejate sunt aceste date, nu doar la Europol. Pentru că discutăm problema de schimbul de informații și atunci contează cât de protejate sunt aceste date și în statele noastre naționale. Și aici am o afirmație critică. Dincolo de reglementarea Europol, se discută despre un standard unitar în mediul comunitar pentru protecția datelor, la nivelul tuturor forțelor polițienești. Aici deocamdată nu există un numitor comun, din păcate. Ne interesează și analiza acestor date. Eu nu cred că colectarea datelor ne ajută, ci cred că ne ajută să avem personal calificat la Europol, da, dar și în statele membre pentru a putea analiza care este situația la fața locului, ce evoluții există în crimele organizate, pentru că uh, există riscul de a trage consecințe false în urma prelevării de date. Și tocmai de aceea mai sunt foarte multe lucruri de făcut la acest capitol și cred că trebuie să subliniem importanța cooperării dincolo de sarcinile Europol și să îmbunătățim activitatea, pentru că, sigur, e important să ne bazăm pe încredere, dar lucrurile devin complicate în momentul în care purtăm o dezbatere și fiecare se um, rezumă la diferite standarde. Deci e important să avem standarde unitare de protecția datelor și de aceea îi mulțumesc raportorului pentru raportul pe Europol și cred și eu că avem nevoie de mai multă cooperare, iar în ceea ce privește cooperarea și protecția datelor, precum și păstrarea unui echilibru, e important să ținem cont de normele procedurale. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, spune președintele. Acum ne întoarcem la, Parlamentele Naționale și voi da cuvântul unui reprezentant al Senatului Republicii Italiene. Mulțumesc în numele delegației italiene pentru munca dumneavoastră până de până acum. Încă din epoca instituirii grupului Trevi la jumătatea anilor 70 pentru lupta împotriva terorismului, de atunci până acum lumea s-a schimbat mult și există forme de criminalitate transfrontalieră. Însă s-au făcut progrese și în ce privește cooperarea și în necesarul raport care trebuie să existe între dreptul la siguranță și la libertate și la justiție. În luna octombrie 2013, prima Comisie pentru Afaceri Constituționale a Camerei Deputaților din Parlamentul Italian a adoptat un document care are o părere pozitivă asupra reformei Europol, cu condiția ca implicarea parlamentelor naționale în activitatea de control uh, ale Europol, ale structurii Europol, să se realizeze într-adevăr. Noi considerăm că ar fi nevoie de o aprofundare în legătură cu efectul articolului 54 al propunerii de regulament, conform căruia Parlamentul European și reprezentanții săi, uh, fie și la cerere, ar putea să aibă acces a informații clasificate și sensibile prelucrate de Europol. În raportul programatic din 2014 privitor la legăturile Italiei cu Uniunea Europeană și în susținerea schimbului de date personale între autoritățile de justiție și de poliție, apare printre prioritățile guvernului italian și uh, mai ales în legătură cu combaterea criminalității pe internet, informatice, și uh, fenomenelor legate de aceasta, uh, fraude bancare online, înșel, înșelăciuni, pedopornografia, hărțuirea pe internet, Iată, în vederea semestrului european care va fi condus de Italia, care va începe la jumătatea anului, uh, ne luăm angajamentul să favorizăm ameliorarea schimbului de informații la nivel transfrontalier între autoritățile polițienești și să consolidăm cooperarea operativă, eh, eliminând astfel eventuale întârzieri care s-au acumulat. Acesta e angajamentul nostru și îl vom și realiza. Mulțumesc! Mulțumesc acum eh, din nou la Parlamentul European, domnul Albrecht. Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru prezentări și pentru intervenții. Aș dori să intervin doar pentru a fi de acord cu cei care cer o bază comună, mai ales pentru schimbul de informații, pentru că e o relație de cooperare aici și noi, cei de la Parlamentul European, votăm acum un pachet care nu vizează doar regulamentul Europol, și împreună cu Consiliul de Ministri avem uh, și uh, ancheta europeană, un pas foarte important pentru a recunoaște măsurile de anchetă și măsurile de prelevare a dovezilor. E o cooperare la nivelul poliției și, și forțelor judiciare fără precedent și constatăm în acest context că rămâne o problemă faptul că fiecare are drept reper un standard diferit. Nu vreau să spun că sunt unii care sunt buni și care sunt, alții care sunt răi, ci pur și simplu există această diferențiere și ne vine greu să uh, ne asigurăm de faptul că se respectă măcar un standard minim. Așa că, pe lângă regulamentul Europol, uh, pentru noi este foarte important să se ajungă la un standard comun. Vreau să transmiteți deci acest mesaj în parlamentele naționale. Oricum vom reveni la acest subiect, dar uh, insist și acum că ne interesează Directiva Europeană pentru Protecția Datelor. Este vorba de datele cu caracter personal extrase de către autoritățile polițienești. Pentru Europol, până la urmă, e decisiv ca uh, în statele membre să existe niște standarde corecte. E important pentru activitatea ulterioară a Europol. Deci reglementarea trebuie să fie făcută la un nivel cât se poate de înalt din punct de vedere calitativ. Noi, cei din Parlamentul European, vrem ca acest pachet de norme să fie elaborat într-o manieră exhaustivă, iar la Consiliul de Ministri e clar că atunci când se discută despre standarde minime în domeniul uh, uh, um, cooperării între uh, organele de poliție, deci e clar că la Consiliul de Ministri nu se vrea o nu se vrea să se pro, progreseze pe acest subiect. Și tocmai de aceea noi depindem acum foarte mult de dumneavoastră și de ceea ce aveți dumneavoastră de spus pe aceste directive, pentru ca la final să obținem astfel un standard minim. E foarte clar că avem nevoie de un schimb de informații mai mare, de un flux informațional în, la nivel comunitar, dar acesta nu poate exista decât acolo când, atunci când vor exista și standarde minime. Și acum, ultima întrebare, ultima intervenție în această dezbatere, doamna Monica Holmeier. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voiam neapărat să prezint poziția, nu voiam neapărat să adresez o întrebare, mai degrabă voiam să pozi, prezint poziția, mă scuzați. Discutăm acum despre combaterea criminalității organizate uh, din mai multe țări și uh, am impresia că suntem cam în urmă, deci avem probleme cu prelevarea rapidă a datelor, cu schimb, schimbul rapid de date și prelucrarea datelor. Voiam, văd ce experiență are Europol aici, pentru că, da, standardele de protecție a datelor sunt importante, dar dacă au drept rezultat impracticabilitatea, atunci e clar că trebuie să găsim un alt echilibru. Pentru că, da, vrem protecția datelor, pe de o parte, dar vrem și să-i protejăm pe oameni în general, să oferim siguranță. Și mă interesează echilibrul fin care se găsește în Uniunea Europeană uh, aici și ce a făcut Europol în acest sens. Mulțumesc și acum ne întoarcem la prezidiu. Uh, au fost adresate mai multe întrebări uh, din diferite domenii. Haideți să încercăm să fim conciși pentru a putea trece în revistă absolut tot ceea ce a fost menționat în sală. Sper că uh, vom reuși să respectăm aceeași ordine. Deci mai întâi domnul Diaz de Mera, raportorul, domnul Garido și apoi uh, directorul Europol. Domnul Diaz de Mera. Terminul de corte. Mulțumesc, domnule președinte, aș dori în mod foarte simplu să uh, încerc să răspund tuturor celor care au uh, intervenit în legătură cu domnul Lopez Garrido. Vreau să liniștesc pentru că, practic, preocupările domniei sale, în cele cinci puncte pe care ne le-a prezentat, uh, există și sunt reluate în poziția Parlamentului European în ce privește importanța încrederii și mai ales în ce, se, în ce privește rolul atât de important al unităților naționale. E coloana vertebrală al fluxului și analizei și schimbului de informații în ce privește spusele directorului Europol, lui Rob. Vreau să mi repet felicitările pentru o muncă de atât de bună calitate pe durata 5 ani și, într-adevăr, e îngrijorător ce ai spus tu, dar asta e poziția Parlamentului în ce, se, în ce privește informațiile provenite din sectorul privat. Nu trebuie să ne preocupăm pentru cele 30 de acorduri în vigoare și, într-adevăr, am ținut cont de misiunea poliției, însă misiunea poliției nu e unica misiune posibilă pentru legiuitor, de aceea legiuitorul a avut 60 de întâlniri și a ținut cont de parlamentele naționale. Însă, în orice caz, încă avem uh, în fața noastră multe negocieri în trialogurile care ne așteaptă. În ce privește spusele colegilor, Eh, domnul eh, reprezentant al Camerei Lorzilor, apreciez mult eh, comentariile, deși articolul 88 nu vorbește de egalitate absolută. Raportorul a făcut eforturi să existe această egalitate absolută în cadrul controlului parlamentar. Bun, nu suntem de acord cu fuziunea. Bun, reprezentantul Parlamentului Elen, da, îi repet, importanța unităților naționale, Uh, și țin la asta colegului meu, domnul Brons. Da, punctul, punctele sale de vedere sunt cunoscute și sunt respectabile, foarte respectabile, dar după cum știți, nu întotdeauna sunt uh, de acord cu punctele de vedere ale domnului Bros. Uh, domnul Mile din Ungaria, într-adevăr, suntem absolut contra acestei fuziuni, dar vreau să vă spun că încă mai lipsește Uh, ca Parlamentul European să se pronunțe în legătură cu Budapesta. Asta se va întâmpla în ultima plenară din luna aprilie, pentru că nu știm ce va spune Parlamentul. Domnul Sanchez Amor, mulțumesc pentru comentarii și vreau să-l liniștesc în ce privește drepturile omului, Carta Drepturilor Fundamentale uh, este drept primar pentru lucrările noastre ale Parlamentului European, deci în fiecare normă, fiecare normă se bazează pe Carta Drepturilor Omului. De în ce privește Interpolul, bun, știm, Interpolul nu este o agenție comunitară, Așadar, noi nu avem competențe de a legiui aici, dar am luat notă de îngrijorare noastră. Doamne Zipăl, la fel, îi mulțumesc pentru comentarii și le uh, respect, dar nu se află în sfera competențelor legislative ale, acestei, ale acestui regulament. Dumneavoastră vorbiți de normă paneuropeană. Da, e o chestiune interesantă, dar nu, este, nu ține de competențele uh, misiunii noastre legislative în acest caz. Uh, reprezentantul Senatului Italian, da, într-adevăr, avem un rol uh, major în această structură de control. Și în ce privește articolul 34, accesul la informații cu caracter sensibil, da, și aici vreau să vă liniștesc și să vă spun că această comisie pentru libertăți publice a avut acces de multe ori la informații clasificate prin proceduri de consultare în in situ, lui Jean, îi spun că sigur îi cunosc foarte bine munca. Sigur, în legătură cu directiva de protecție a datelor, poziția Consiliului e problematică, dar nu numai asta. Săptămâna trecută am văzut că sunt multe discrepante chiar la Parlament în legătură cu această directivă, dar oricum uh, Eh, contribuțiile tale sunt interesante și utile. Și Monica mi-a pus o întrebare. Da, te rog să-mi acorzi atenție, Monica. Să, da, e o întrebare pentru Rob. Pentru că e vorba de fondul problemei și anume echilibru între libertate și securitate. Aici am văzut de multe ori că balanța se înclină în funcție de un eveniment sau altul. Întotdeauna Carta Drepturilor Fundamentale, întotdeauna libertate, dar de fiecare dată când uh, suntem uh, victima unui atac, ca cel din Madrid sau Londra sau New York, atunci balanța se înclină în altă direcție. Dar uh, trebuie să vă răspundă rog. Bun, cu asta vă mulțumesc tuturor și domnului președinte. Mulțumesc acum domnul Lopez Harido. Mulțumesc și eu, domnule moderator felicit și eu pe colegul meu de Mera pentru cunoștințele sale, pentru capacitatea sa de a răspunde tuturor celor care au intervenit. Eu mă simt incapabil să fac așa ceva. Mă voi concentra doar pe trei aspecte din ce s-a spus aici și care se regăsesc și în intervenția mea și care au fost, au fost repetate și de alții. Deci, pe de-o parte, punerea comună datelor și pe baza încrederii, asta desigur. Preocuparea noastră a fost manifestată deja și în Comisia Mixtă Parlamentului European, Parlamentul Spaniol. Există anumite obligații sau exigențe în această materie care ar putea afecta încrederea. Bun unii spun că această încredere nu trebuie să constituie un, un obstacol, dar în relațiile noastre de zi cu zi, relațiile noastre umane, avem prieteni și atunci când un prieten dorește să-ți impună o normă de încredere, uh, atunci eh, nu trebuie să dai curs neapărat asta. Bun, noi suntem din lumea latină, sunt, eh, suntem obișnuiți să ne îmbrățișăm, dar eu când mă întâlnesc cu un eh, anglosaxon și vreau să-l îmbrățișez, el sigur are o reacție de respingere, dar bun. Deci totuși a funcționat bine Europol, pe baza încrederii reciproce, dar atunci când cerem anumite obligații, trebuie să fim foarte atenți când e vorba de punerea în comună a informațiilor. Asta este logic și între forțele de securitate, între forțele polițienești, cred că trebuie cu toții să înțelegem acest lucru. Apoi, în legătură cu obiecția noastră la adresa fuziunii între CEPOL și Europol, asta a spus și colegul nostru din Ungaria, cred, Nu, din această fuziune cineva are de pierdut, cu siguranță, când se produce o, o, o fuziune de agenții, când Europolul și-ar, ar urma să-și asume munca de formare a, a CEPOL, nu, noi, cel puțin noi din Spania și din uh, noi, deputații spanioli, percepem un risc ca anumite resurse să se îndrepte mai mult într-o parte sau în alta, uh, Mm, noi credem că ar pleca resursele dinspre formare spre domeniul operativ, dar noi nu trebuie să renunțăm la formare, că are un rol foarte important. Trebuie să fie valorificată. Și, în ultimul rând, aspectul acesta menționat uh, și de mine, înainte, în legătură cu rolul sau emergența în acest nou regulament al Europol ca un nou agent care ar putea să acționeze pe deasupra capitelor statelor membre și cred că nu ar trebui să existe așa ceva. Eu cred că coordonarea și într-o etapă anterioară am avut ocazia să fiu însărcinat cu gestiunea uh, situațiilor de urgență în regiunea Valenciei și am colaborat cu poliția locală și mi-a putut da seama că, bun, idealul ar fi ca liderul să aibă, să acționeze în mod invizibil, să aibă o coordonare ca pe roate și în materia de securitate. Nu întotdeauna e bine ca cineva să apară așa într-un rol de lider, dar uh, unii fac acest lucru. Deci e o recomandare bună pe care îmi permit să o fac, ca acest rol de lider, de coordonator, să se facă fără un exces, uh, fără a încerca neapărat să ieși în evidență. Și cu asta îmi închei reflexiile și vă mulțumesc. Third round of remarks, this side of the podium goes to our... Mulțumesc. Și acum, directorul Europol, domnul Wainwright, cu uh, intervenția în încheierea uh, acestei runde. Um, all... Mulțumesc foarte mult pentru comentarii vreau să mă refer la ce a spus domnul Bronx. Nu cred că putem spune că Europol este, este o jandarmerie europeană. Este exagerat. Nu avem uh, jandarmi sau polițiști pe străzile europene, nu avem nici măcar euro, nu avem, nu avem nici măcar uh, uniformă, dar toate că nu este o idee rea. Avem 800 de ofițeri în, în contextul în care în Europa există 2 milioane de, de o, de ofițer de poliție în Europa. O picătură într-un ocean. Iată, asta arată care este echilibrul de competențe între nivelul european și nivelul național. Deci nu cred că trebuie să ne îngrijorăm foarte tare de mm, această chestiune. Ați vorbit și despre cooperarea despre Interpol și Europol. Vreau să vă spun că aceasta este extrem de rodnică la nivel maxim. Uh, conform părerii mele și la maxima capacitate de cooperare. Cred foarte mult în cooperarea polițienească la nivel regional, fiindcă fiecare regiune poate, poate să-și aducă contribuția la combaterea criminalității la nivel um, internațional și trebuie să vedem ce se poate face la nivel polițienesc, la nivel regional. În Uniunea Europeană avem cel mai bine integrat uh, sistem polițienesc la nivel regional și putem să transformăm într-un serviciu polițienesc, uh, unul dintre cele mai bune servicii polițienești din lume. Dar uh, considerăm că trebuie să ajutăm și celelalte sisteme omologe din lume. Iată de ce lucrăm cu Interpol și cu Apropol. Sunt de acord că, până la urmă, aceasta este o chestiune mondială, iar Interpol joacă un rol important și sprijină comunitatea uh, organismelor polițienești regionale. În ceea ce privește domnul, ce a spus domnul Sanchez Amor, da, Interpol se, se va confrunta cu un test foarte important în următorii ani și va rămâne un, iar Europol va rămâne un prieten de nădejde al Interpolului domnul Albrecht și domnul, domnul Sipal, uh, da, sunt de acord, ar trebui să funcționăm pe baza unor standarde comune în ceea ce privește uh, caracterul privat al datelor și în ceea ce privește activitatea polițienească la nivel uh, național la nivel, și la nivel european, dar ar trebui să fie, existe standarde europene între între organismele polițienești, dar nu ar trebui să existe neapărat aceleași standarde între agențiile de poliție și alte administrații publice pentru motive pe care le vrem să mai, mai devreme. Principiile generale ale administrației publice nu se aplică în mod automat a activității polițienești. Aceste principii generale de protecția datelor în sectorul public includ două principii de bază. Unul este faptul că persoana trebuie să fie informată că face obiectul unei procesări a datelor. Vrem să facem asta oare la, în ceea ce privește activitățile polițienești în momentul în care noi încercăm să cercetăm activitatea unor grupuri mafio- mafiote, să le spunem dinainte că sunt cercetați. În al doilea rând, nu există niciun fel de trage la răspundere în momentul în care um, se, proces, se prelucrează date sensibile, de pildă detalii cu privire la um, viața uh, sexuală a persoanei anchetate la Aeropol. Uh, noi, uh, noi colectăm exact uh, acest tip de date în ceea ce privește exploatarea sexuală a copiilor, de pildă. Iată de ce, iată două motive pentru care principiile fundamentale nu se aplică în același fel în aceste două domenii, iar, pro, iar propunerea de regulament uh, ține cont de această diferență, importanța acestei diferențe și aplică uh, regimuri separate pentru activitatea polițienească, încercând să includ, să, să respecte standarde înalte de protecția datelor. În ceea ce privește ce a doamna Holmeier, da, într-adevăr, cred că suntem codași în ceea ce privește domenii foarte importante ale combaterii criminalității, mai ales pe internet, iar diferența între capacitățile uh, polițienești uh, pe internet și pe teren sunt foarte, foarte mari și vreau să mă credeți, iar lacuna Uh, care se cască pe internet între competențele polițienești și, uh, și, și capacitățile criminalității se cască din ce în ce mai mult. E nevoie de o activitate polițească la nivel internațional mai puternică pentru și mai multă cooperare între agențiile naționale, naționale la nivel european, dar și cu cele internaționale, Interpol și altele. Uh, în al doilea rând, se pun probleme foarte importante în ceea ce privește guvernanța internetului. Iar aici intră în joc și acest echilibru între viața privată și securitate și, și faptul că capacitățile polițienești acționează pe internet mult mai diferit. Iar aceasta este o chestiune care va trebui să le facă față legiuitorii pe viitor. Analogia este cea unui jaf, banc, unui jaf la o bancă. Dacă uh, Uh, dacă se încearcă un, uh, un jaf uh, la bancă, securitatea fizică este atât de ridicată încât șansele de succes sunt aproape zero și chiar dacă, dacă are succes faptașul, până la urmă este prins imediat ce se întâmplă pe internet. Adesea instituțiile financiare nici măcar nu declară poliției faptul că au au fost victime ale fraudei, pentru că le se tem să vor pierde avantaje comerciale în ceea ce privește uh, comerțul electronic. Și chiar dacă fac acest lucru, principiul fundamental de care ne bucurăm cu toții pe internet este principiul anonimității. Asta înseamnă că, uh, că poliția nu reușește să găsească făptașul de cele mai multe ori și chiar dacă reușesc fac acest lucru, vor descoperi că făptașul se află într-o jurisdicție îndepărtată unde nu au acces. Uh, și până atunci făptașul a reușit să fure mai mulți bani decât dacă ar fi jefuit o bancă în realitate. Asta se întâmplă din ce în ce mai des, ceea ce înseamnă că există o diferență foarte mare în ceea ce privește impactul asupra afacerilor uh, și cetățenilor pe internet față de ce așteptăm de la porțile polițienești în termen de protecție în viața de zi cu zi. Nu înțeleg de ce trebuie să fie lucrurile atât de, de, de diferite și, bineînțeles, trebuie să țină cont de, de protecția datelor pe internet. Dar aceasta, aceasta este o chestiune pe care juitorii trebuie să o rezolve pe viitor pentru a se asigura că agențiile polițienești vor beneficia de pe urma ajutorului legiuitorilor pentru a-i, pentru a-i proteja pe cetățenii de aceste riscuri emergente. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc uh, pentru această discuție, această discuție extrem de interesantă și plină de învățăminte, rodnică, sper și oportună mai ales fiindcă discută chestiunile cele mai importante pe viitor, viitorul Europolului și, poli- și cooperarea polițienească în Uniunea Europeană. Vreau să mulțumesc tuturor uh, membrilor uh, Parlamentului, uh, Parlamentul Național și Parlamentului European care au participat la această discuție și vă încurajez pe toți să respectați programul, fiindcă acum, iată, am definitivat cu primul grup de vorbitori privind Europolul și trecem mai departe la grupul 2 privind dezvoltarea politicii UE în materie de imigrație și azil modul de abordare a crizei actuale din regiunea mediteraneană. Vom avea trei invitați pe care îi invit la prezidiu. Domnul Atanasius Busios, domnul Carlos Coelho de la Parlamentul European și domnul Eugene Ambrozi, reprezentant al Organizației Internaționale pentru dezbaterea despre migrație cu parlamentele naționale și cu parlamentarii de la Parlamentul European. Domnul Chiriacos Virvidalis, care reprezintă Președinția rotativă a Greciei va fi copreședinte al acestui grup. Vă rog foarte mult să, să nu părăsiți sala și să putem continua cât mai, de, cât mai rapid. Vom avea un minut de pauză pentru a le permite oaspeților noștri să se instaleze la prezidiu. Vă mulțumesc! Thank you.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 Discutăm astăzi despre migrație și politica de azil în Uniunea Europeană. Așa cum v-am spus, ministrul, domnul ministru, nu poate să fie aici. E vorba de domnul Varvițiotis, și este locuit de secretarul general domnul Busios. Are cuvântul. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Spațiul mediteranean este numitorul comun al unor țări de pe trei continente. Statele membre ale Uniunii Europene, state africane, state asiatice ceea ce înseamnă că e vorba de o suprafață marină extraordinară care implică culturi diferite, provocări diferite, iar criza migrației din spațiul mediteranean este una cronică, un fenomen complex cu efecte extraordinare care vizează și structura socială a statelor uh, membre și a statelor uh, riverane, dar care vizează și țările de origine, țările de tranzit și țările mm, care reprezintă destinația fluxurilor migratorii. În ceea ce privește gestionarea spațiului mediteranean elen, noi avem o strategie pentru supravegherea marină, care cuprinde următoarele elemente. Verificarea fluxurilor de migrație primare în insulele din Marea Egee, în partea estică. În al doilea rând, verificarea altor teritorii marine pentru capturarea Mm, vaselor ilegale care merg înspre Italia pe apele elene. Pentru noi este foarte important să identificăm rețelele de traficanți. Sunt traficanți organizați în plan internațional și pentru asta e necesară cooperarea internațională, pentru a demonta aceste rețele. La fel, e important să cooperăm cu alte state membre. Și pentru asta e nevoie de mijloace adiționale, de experți în plus. Avem acum programul Poseidon, care ne consolidează eforturile pentru a atinge obiectivele mai sus numite. Cooperarea în această formă se bazează pe principiul solidarității din uh, statele membre. Solidaritate față de țările care se confruntă cu presiuni extraordinare din punctul de vedere al migrației. E necesară o uh, cooperare între autorități pentru a contracara migrația ilegală cu toate efectele acesteia. Fără doar și poate, proiectul de regulament pentru implementarea unor măsuri uh, Frontex la frontierele marine reprezintă un pas înainte pentru consolidarea autorităților de la fața locului și pentru asta președinția Elena se axează acum foarte mult pe acest proiect E un proiect de regulament care se bucură de uh, o prioritate specială. S-a ajuns la un numitor comun între Parlament și Consiliu recent și pentru Uniunea Europeană aceasta este o mare realizare de o însemnătate politică și juridică. Aș vrea să mă adresez domnului Coelho și să-i mulțumesc pentru că a muncit din greu pe acest dosar. Și aș vrea și să vă atrag atenția că ministerele noastre tratează cu prioritate acest subiect, vor să respecte și să mențină drepturile persoanelor vizate în conformitate cu Carta fund, drepturilor fundamentale. Noi vrem să protejăm drepturile migranților și vrem să ținem cont de libertățile acestor oameni, de drepturile fundamentale, indiferent de uh, origine, uh, crez, apartenență etnică, religioasă și așa mai departe. Principiul nereturnării primează și aici este unul pe care îl uh, cunoaștem și îl respectăm fără nicio excepție. Și acum, în ceea ce privește gestionarea azilului, deja sunt implementate zeci de măsuri în cooperare cu Comisia Europeană și cu alte state membre, cooperăm și cu înaltul comisariat ONU pentru refugiați, având obiectivul de a promova infrastructuri corecte, de a gestiona uh, frontierele și de a facilita readmisia acolo unde se cade, de a oferi servicii acestor oameni care au dreptul la protecție internațională. Există noi servicii de azil, cum ar fi uh, prima preluare, crearea unei autorități de refugiați și se pregătesc măsuri adiționale pentru că vom avea pachetul de azil cu preluarea migranților și încadrarea acestora. Vrem ca refugiații să primească un statut, să poată primi azil mult mai ușor Mai sunt în continuare câteva dificultăți care trebuie depășite. Și acum, în ceea ce privește justiția. Ne aflăm la finalul programului de la Stockholm. Acum facem tot posibilul pentru a elabora noi strategii pentru viitoarea cooperare în domeniul justiției. În același timp, sunt uh, implementate și alte inițiative adiționale cu privire la politica maritimă integrată, cu privire la siguranța maritimă și altele. Se dezvoltă și Eurosur și am introdus câteva proceduri pentru a crea un cadru comun de schimb uh, de informații. Pe lângă toate acestea, avem și un uh, task force pentru Mediterana, un grup specializat care a elaborat măsuri integrate pentru cooperarea cu terțele state, pentru protecția regională, pentru strămutare, pentru combaterea traficului ilegal de ființe umane. Vrem să consolidăm protejarea frontierelor și supravegherea acestora, în același timp manifestând uh, solidaritate statele membre unele față de celelalte. Ce înseamnă toate acestea? Că măsura noastră, unitatea noastră de măsură, este aceea de a elabora o nouă strategie politică. Vrem să urmărim toate noile măsuri în plan european. Vrem să utilizăm noile instrumente pentru a avea și indicator de performanță. Solidaritatea este un element înaintat adesea în dezbaterile naționale și internaționale. Dar acum am ajuns în punctul în care trebuie să punem totul um, în aplicare, în termeni cât mai concreți. Solidaritatea nu ține doar de partajarea poverii economice, ține și de înțelegerea problematicii cheie Deci vizează tot ceea ce ține de migrație, azil și politicile aferente. Partenerii europeni trebuie să fie conștienți de răspunderea comună și să coopereze. E vorba de cooperare operațională consolidată ca atare, cu know-how și schimb de bune practici sau uh, de cooperare administrativă în ceea ce privește verificarea cererilor de azil, acordarea protecției internaționale, precum și cooperare polițienească și cooperare cu terțele state. Schimb de experiențe în ceea ce privește eradicarea rețelelor de traficanți, cooperarea cu diferitele organizații în așa fel încât să avem o supraveghere a frontierelor. Să existe cooperare între Uniunea Europeană și terțele state cu implicarea SAE. E important să existe o condiționalitate pozitivă în cele din urmă, mai ales în ceea ce privește cooperarea externă. Când discutăm despre cooperarea cu terțele state, state care reprezintă țări de tranzit sau țări de origine pentru migranți, e important să oferim aceste condiționalități pozitive. E important să ne sprijinim unii pe alții și să dezvoltăm niște relații pe baza cooperării. Acest lucru depinde de disponibilitatea la cooperare a Uh, terțelor state, pe principiul more for more, mai mult pentru mai mult. Să existe campanii de informare a cetățenilor din terțele state, pentru că persoanelor vizate trebuie să le fie foarte clar ce înseamnă migrația, care sunt pericolele cărora se expun în momentul în care apelează la rețelele de trafic ilegal să știe cât de grea este o călătorie înspre Europa, mai ales pe niște vase total neconforme. Cooperarea orizontală este și ea importantă la nivelul ministerelor, justiție și politică internă, dar și în ceea ce privește relațiile externe. Pentru că Trebuie să discutăm concret despre țările de origine și țările de tranzit, să vedem exact care este fluxul către Europa. Și să existe un efect uh, generat de semnarea de acorduri de cooperare în domeniul JAI. Avem agenții precum Frontex, Europol, birouri de uh, Uh, sprijinirea azilanților, Comisia Europeană ar trebui să ne sprijine. E în interesul cetățenilor europeni să participe fie prin organizații civile, fie la nivelul autorităților publice, fie pur și simplu informându-se. Cetățenii pot să-și aducă o contribuție importantă pentru ca migrația ilegală să fie transformată în migrație legală. Astfel, vom reuși să eradicăm rețelele de traficanți, vom reuși să preîntâmpinăm tragedii pe mare și nu vom mai avea uh, amenințată structura socială a Europei, iar cetățenilor din terțele state vor avea posibilitatea de a se Uh, stabili legal în Europa, bucurându-se de aceleași drepturi cu cetățenii europeni. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc și eu, spune președintele. Are acum cuvântul domnul Carlos Coelho, raportor pentru proiectul de regulament în ceea ce privește supravegherea frontierelor maritime cu mandatul Frontex στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ, κύριε Κοέλιο. Domnul Coelho are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să pot participa la această reuniune extrem de importantă cu parlamentele naționale în care se referă la stabilirea de perspective și priorități în domeniul libertății, justiției și eh, afaceri interne, vreau să vorbesc despre Marea Mediterană, apoi răspunsul Uniunii Europene și, în al treilea rând, legislația europeană și concluzii finale, dacă îmi permiteți. În primul rând, în ceea ce este zona Marii Mediterane, care este o zonă de conflicte și tensiune în ultimii 10 ani, regiunea Mării Mediterane a fost afectată de evenimente care au, au cauzat foarte multă instabilitate și care au fost agravate de situații de conflict. Uh, această situație a dus la creșterea fluxurilor migratorii și uh, a solicitanților de azil uh, la nivelul țărilor europene din zona mediteraneană. Statele membre din sudul Uniunii Europene, mai ales Grecia, Italia, Spania, Malta și Cipru, s-au confruntat cu sosirea unui număr foarte mare de persoane care alegeau uh, ruta maritimă pentru a trece în mod clandestin uh, granițele internaționale. Mii de bărbați, femei și copii uh, încearcă să pătrundă frontierele europene maritime, 10.000 în 2010, peste 70.000 în 2011 și aproape uh, uh, 17.000 în 2011 și aproape 20.000 în 2012. Condițiile sunt uh, dezastroase, foarte periculoase și uh, aceste persoane sunt în mare parte victime ale rețelelor de traficanți care încearcă să fugă din zone de conflict uh, și sau de persecuție sau care caută pur și simplu un nivel de trai mai bun. Din, din nefericire, mulți nu supraviețuiesc. Conform statisticilor recente, unul din patru migranți își pierd viața pe mare. Își pierde viața pe mare. Uh, în al doilea rând, avem nevoie de uh, răspunsuri bazate pe solidaritate la nivelul Uniunii Europene. Incidentele tragice care s-au uh, înmulțit în zona Mării Mediteranene ne arată că este urgent să acționăm și, uh, și ne dă dovadă de responsabilitatea pe care o deține Uniunea Europeană și statele membre. Trebuie să găsim răspunsuri mai adecvate pentru a face față acestui, aceste provocări enorme la nivelul drepturilor omului salvarea de vieți omenești nu poate fi uh, pusă sub semnul întrebării uh, mai ales uh, pentru embarcațiunile care pot face acest lucru. Deci trebuie să fie introduse modificările necesare legislației în vigoare la nivelul Uniunii Europene sau la nivelul statelor membre pentru, ca, pentru a putea da mai multă claritate și siguranță juridică depășind greutățile ridicate de existența unor reguli și practici divergente și spre, spre a elimina piedici existente. În al, doilea, în alt rând, fluxul de migranți eh, crescut eh, a, a, a afectat și eh, capacitatea de de azil și de acceptarea statelor uh, din sudul Europei și a ajuns la proporții dramatice, de pildă în Lampedusa. Acest lucru nu se face, nu se face simțit în, chiar dacă nu se face simțit acest lucru în toate statele membre, consecințele se manifestă în toată Uniunea. Iată de ce trebuie să adoptăm măsuri adecvate și de durată care să sprijine țările cele mai afectate de valul de migrație. Deci avem nevoie de mai multă solidaritate partajarea responsabilității și solidarității sunt uh, factori, factori sine qua non pentru a garanta uh, drepturile fundamentale a solicitanților de azil, a refugiaților și a migranților în Uniunea Europeană. Trecem uh, printr-o perioadă tulbure și cu un mare flux migrator, dar asta nu există o scuză pentru soluțiile slabe și simpliste și pentru manifestările populiste și naționaliste, care nu fac decât să slăbească una dintre cele mai importante cuceriri ale integrării europene pe care o reprezintă, care o reprezintă crearea spațiului Schengen. Închiderea frontierelor interne nu este o soluție mai bună la problemele create de un flux foarte mare de migrați. Soluția o reprezintă adoptarea și, a, și aplicarea corectă a politicilor și instrumentelor care să uh, permită o gestionare eficientă comună a fluxurilor uh, migratorii. În al treilea rând, uh, evoluțiile la nivel legislativ în Uniunea Europeană. S-au făcut mari pași înainte în acest domeniu, de la Task Force-ul pentru zona mediterană, grupul operativ, până la crearea sistemului de uh, supraveghere a frontierilor Eurosur, sistem care a devenit funcțional în decembrie anul trecut în 18 state membre și Norvegia, iar în timp de un an vor beneficia și celelalte state membre de acest sistem, iar acest lucru va consolida cooperarea și schimbul de informații și își va aduce contribuția la găsirea unei soluții mai rapide la nivelul statelor membre în cazul unor incidente care țin de chestiuni de uh, migrație ilegală, de criminalitate transfrontalieră sau sau pentru detectarea și uh, asistența acordată embarcațiunilor în situații de risc. Progresul înregistrat uh, în acest domeniu neașteptat a fost acordul care, la care s-a ajuns în prima lectură între Parlament și Consiliu cu privire la regulamentul uh, care stabilește reguli pentru supravegherea frontierelor maritime externe în cadrul cooperării operaționale co- coordonată de către Frontex. În ciuda minorității de blocaj, care amenința de la început orice posibilitate de obținere a unui acord, am asistat la o evoluție pozitivă care a dus la aprobarea luna trecută în unanimitate la Coreper și, la, și apoi a fost confirmat la Libe acest acord în aceeași săptămână. Frontex în ultimii ani a acordat ajutor statelor membre în ceea ce privește controlul maritim. Cu toate acestea, Există în continuare discrepanțe foarte mari la nivelul statelor membre în ceea ce privește interpretarea dreptului maritim internațional, precum și în ceea ce privește practicile existente. Această nesiguranță juridică afectează eficiența operațiunilor maritime coordonate de către Frontex și ar putea duce la o proastă participare a statelor membre, mai ales în ceea ce privește resurse financiare și umane aducând atingere solidarității necesare pentru o supraveghere eficientă a frontierelor externe. Noile reguli își vor aduce contribuția la o, la o supraveghere mai eficientă a frontierelor externe, astfel încât să împiedice trecerea neautorizată a frontierelor și, să, și combatând toate formele de infracționalitate transfrontalieră. Se clarifică și, și conceptul de supraveghere a frontierilor, spunându-se că nu intră doar detectarea trecerii neregulare, nere, ilegale a frontierei, dar și uh, măsuri de salvare și de căutare de acțiuni de salvare și căutare, iar uh, Frontex va ajuta statele membre să-și respecte obligația de a da, de a oferi ajutor persoanelor în pericol. Se stabilesc astfel norme obligatorii din punct de vedere juridic care vor uh, fi temeiul, care vor fi baza acestor operațiuni. Acest acord respectă cele cinci principale obiective stabilite de către Parlamentul European. În primul rând, uh, este vorba despre crearea de reguli obligatorii în ceea ce privește operațiunile de căutare și salvare. Al doilea rând, identificarea migrațiilor care sunt interceptați pe mare. În al, doilea, în al treilea rând, excluderea posibilității uh, de uh, pushback uh, în, în larg. În al patru rând, consolidarea principiului nereturnării. Deci persoanele nu pot fi returnate țării de origine sau într-o altă țară unde există riscul de, de tortură și așa mai departe. Și în al uh, cincilea rând, trebuie să garanteze faptul că activitățile Frontex respectă un nivel ridicat uh, al drepturilor omului și și că există un nivel de răspundere în ceea ce privește activitățile întreprinse în cazul acestor operațiuni. Re- aceste reguli uh, vor face ca um, activitățile coordonate ale Frontex să fie mai eficiente, cu o reacție mai eficace, astfel încât uh, se vor uh, evita, se, va, se, va evita, se vor evita pierderile de vieți omenești pe mare. Asta pentru a elimina și divergențele în ceea ce privește activitățile de căutare și salvare și pentru a oferi uh, echipelor de salvare un nivel foarte ridicat de activitate. Se dau garanții de materiale care au ca obiectiv asigurarea faptului că debarcarea persoanelor uh, salvate pe mare respect uh, drepturile umane uh, drepturile omului. Planul internațional care reglementează acest proces include uh, derogări clare în ceea ce privește informarea, informațiile privind locurile de, de debarcare, în ceea ce privește persoanele interceptate, pentru a se asigura că persoanele salvate sau interceptate și mai ales cele care au nevoie de protecție internațională, victimele de trafic de cuvinte umane, uh, minorii neînsoțiți și alte persoane vulnerabile, pentru ca toate acestea să fie identificate și să primească asistența de care au nevoie. Toate aceste acțiuni vor fi monitorizate și vor beneficia de mai bună transparență printr-o trimitere la Parlamentul European a unui raport anual elaborat pe baza informațiilor oferite de țara de uh, a operațiunilor și, pe, și de către statele membre pe care participă la acest proces. În cele din urmă vreau să vă spun că Uniunea Europeană, după mine, a dat un exemplu foarte important. Uniunea Europeană s-a ridicat la înălțimea provocărilor și a reușit, în, cadrul competențelor sale, să aprobe inițiativele necesare pentru a încerca să ofere soluții pentru, la uh, provocările reprezentate de criza mm, din zona mediteraneană. Trebuie să mulțumim aici președinției Elene pentru activitatea excelentă derulată la nivelul Consiliului, care ne-a permis să ajungem la un acord în uh, timp foarte scurt. Acum mai rămâne ca statele membre, în uh, cadrul competențelor lor uh, exclusive să urmeze același exemplu și să-și aducă contribuția pentru ca Uniunea Europeană să fie vârf de lance în ceea ce privește ocrotirea drepturilor, drepturilor omului și în ceea ce privește respectarea vieții și demnității umane. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Și acum, uh, ultimul uh, orator din acest grup, domnul Eugeniu Ambrozi, din partea Organizației Internaționale pentru Migrații. Mulțumesc, domnule președinte, pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o de a participa la această dezbatere. Pentru organizația mea, sigur că e o discuție foarte importantă și relevantă, nu doar uh, din pricina subiectului, ci și pentru că suntem foarte angajați uh, și suntem parteneri, practic, ai fiecare țări prezente în această sală și ai instituției Parlamentului European și mă bucur că putem să contribuim și noi la această dezbatere. Și poate și cu alte uh, aspecte decât cele pe care le-am auzit până acum, dar totuși sper utile. Uh, E clar, până și din simplu fapt că suntem aici, că mobilitatea și migrația uh, sunt o caracteristică dominantă a lumii în care trăim astăzi și au căpătat o importanță incredibilă pe agenda politică la nivel național, uh, cât și la nivel internațional. Și totuși, Chiar dacă mobilitatea și migrația au un rol atât de important în viața noastră de zi cu zi, în lumea întreagă, reprezintă totuși un fenomen care încă este destul de neînțeles, uh, temut și considerat prea adesea ca fiind o problemă și doar o problemă. Câteodată Asta din cauza unor uh, preocupări legitime legate de securitate. Și nu e considerat doar o oportunitate sau un proces care trebuie gestionat. Pentru că nu e doar de neevitat, ci în multe cazuri este chiar necesar. Asta uh, cu o conotație pozitivă. Astăzi dezbatem uh, ce soluții să avem în soluțiile de migrație pentru Uniunea Europeană. Deci dați-mi uh, voie, acordați-mi câteva minute ca să vă prezint și eu care credem noi că e situația actuală înainte de a vedea ce trebuie făcut pe viitor. Când vorbim despre Europa, putem uh, vedea că presiunea din punct de vedere al migrației provine în principal pe din trei coridoare. Unu, criza din Siria, care iată durează de patru ani uh, și de acolo avem presiunea spre Europa, apoi uh, Orientul Mijlociu și Africa de Nord și apoi Africa subsahariană, mai ales Cornul Africii, Africa de Est și regiunea Sahel de asemenea. Acum, cu excepția Siriei, Celelalte două mari surse de presiune sau coridoare de presiune nu sunt noi, ba chiar vechi. Mobilitatea și migrația prin aceste coridoare au avut loc uh, timp de zeci de ani. Africa de Nord este o regiune de tranzit pentru migranți din Africa subsahariană timp de generații și generații, deci nu e nimic nou. Și totuși, confruntați cu presiunea provenită din aceste coridoare, întotdeauna îmi pare că uh, suntem în întârziere, nu avem o reacție. Uh, Totdeauna când se produce o criză, suntem în întârziere. Nu avem o reacție rapidă. Uh, întotdeauna suntem puși noi într-o situație de criză din cauza acestor presiuni. Deci ceva nu funcționează bine în ce privește politicile de migrație și coordonarea lor. Dacă noi totdeauna suntem puși în criză, chiar atunci când suntem confruntați cu situații de migrație care nu sunt uh, noi, ci durează de ani și ani de zile. Așadar, probabil că unul din lucrurile pe care trebuie să le examinăm și la care trebuie să ne gândim, dacă vrem să îmbunătățim politicile pe care le avem la nivel european și la nivel național, de a încerca tocmai să trecem de la acest mod de criză a politicilor noastre spre o politică care să privească mai mult pe termen lung, spre viitor și să avem instrumente și legislații care nu să nu fie dictate de criză, ci să fie proactive uh, privind spre termenul lung în ce privește uh, administrarea, gestionarea fluxurilor de migrație. Eu mă gândesc la politici, directive de toate soiurile în Europa, avem, deci, asemenea instrumente care privesc spre viitor. Însă punerea lor în aplicare nu se petrece totdeauna așa cum ar trebui sau nu e întotdeauna atât de eficientă pe cât ar trebui. Asta apare și din recenta comunicare a Comisiei de acum câteva zile privitoare la viitorul politicilor de justiție și afaceri interne. Cum, trecem, uh, cum facem trecerea aceasta spre o politică pe, pe termen lung? În primul rând, cred că trebuie să uh, avem politici care sunt uh, bazate mai mult pe realitate, pe probe și nu bazate doar pe eventuala eliminarea unor lacune. Dar ce înțeleg prin asta? În primul rând, știm din informațiile oferite de Eurostat că Europa va avea nevoie de migranți și de forțelor de muncă în următorii 30-40 de ani din cauza problemelor demografice ale Uniunii. Și asta este un fapt, chiar dacă fie că ne convine, fie că nu, dar așa stau lucrurile. Și nu putem schimba lucrurile în, câte, în câteva săptămâni sau luni și nici chiar în câțiva ani. Deci avem nevoie de migranți. Deci știm din ce ne spun grupurile de cercetare de la Organizația Mondială a Muncii sau think tank-urile că există o corelație pozitivă între migrație și comerț, între țara de origine și țara de destinație. Știm că migrația legală în multe țări, dacă nu chiar în toate, are o contribuție importantă la PIB-ul respectivei țări. Deci avem multe elemente care ne indică faptul că dacă gestionăm și guvernăm așa cum se cuvine migrația, aceasta este un element pozitiv și un aspect pozitiv al politicii și guvernanței noastre internă și internațională. Asta, asta vreau să spun când spun că trebuie să ne bazăm pe fapte, pe probe, să nu fim doar îngrijorați de aspecte legate de securitate sau de control Acestea sigur că sunt necesare, importante și fac parte din orice sistem de gestionare a fluxului migratoriu, dar nu pot, nu pot constitui nucleul. Uh, o politică bazată pe fapte înseamnă de asemenea că trebuie să recunoaștem că migrația se referă la regimul vizelor, dar nu doar la acesta. Se referă și la gestionarea frontierelor, dar nu numai. De asemenea, se referă la, de, la evoluția socială a țării de origine și de destinație și a migranților înși și e vorba de piața muncii, e vorba de politica economică, ce trebuie să țină cont de migrație ca factor de creștere. Se referă la un mod diferit de a uh, ne făuri relațiile externe. Deci politica în domeniul migrației trebuie să fie orizontală, trebuie să fie coerentă și trebuie să aibă o abordare nu doar sectorială, ci, așa cum se spune, o holistică sau la nivelul uh, guvern, guvernelor sau la nivelul Uniunii Europene în acest context și trebuie să poată ajunge la un echilibru între toate aceste aspecte diferite pe care vi le-am enumerat pe scurt. Sigur că sunt și altele, dar nu vom intra acum în uh, detalii. Este și sănătatea, dar în fine. Acum, sigur că dezbaterea pe care avem noi astăzi aici și aceste linii directoare post-Stockholm, moment în care ne aflăm acum, uh, sunt și foarte relevante pentru că ne aflăm la o răscruce de drumuri, având posibilitatea de a face pași înainte într-un mod mai hotărât spre o, niște politici eficiente și privind spre viitor. Acum, care ar fi unele din elementele eh, pe care noi, organizația noastră, am dori să le regăsim în aceste politici. Menționez doar câteva dintre ele, nu e o listă exhaustivă, pentru că am un timp limitat la dispoziție, îmi cer scuze de pe acum, pentru că nu pot să mă refer la toate aceste puncte, poate vor reveni în cursul dezbaterii. Prima, primul domeniu pe care l-am menționat și care se regăsește deja în agenda 2020 a Uniunii Europene migrația a fost deja recunoscută ca fiind uh, un, un uh, factor pozitiv, cu potențial pozitiv pentru creștere. Și deja a fost recunoscută ca un element care poate îmbunătăți productivitatea și politicile economice și rezultatele politicilor economice ale întregii Uniunii Europene. Acum, întrebarea e cum putem face ca migrația într-adevăr să fie o forță pozitivă. Și aici avem nevoie de o abordare uh, globală, holistică. Deci trebuie să regândim într-un fel modul în care ne guvernăm propriile programe legate de piața muncii. Asta înseamnă să ținem cont de forța de muncă a migranților în politicile pe care ni le stabilim la nivel național și la, nivel, la nivelul Uniunii. Înseamnă să ținem cont de o serie de elemente importante uh, pe care trebuie să le conțină orice program pentru piața muncii. De exemplu, unul din principalele aspecte care trebuie examinat pentru că are impact asupra unui, unei, unui domeniu variat de domenii, e modul în care sunt recrutați internațional migranții ca forță de muncă și cât de etică este această recrutare de forță de muncă la nivel internațional. Dispunem de standarde, avem Convenția Internațională a Muncii, <clears throat> avem toate legile care ne spun cum trebuie să desfășoare lucrurile, însă nu întotdeauna avem mecanisme care garantează că acele standarde sunt și aplicate în practică. Uh, o recrutare neetică înseamnă că există un impact negativ asupra sectorului uh, privat care face această recrutare a migranților. Înseamnă un impact negativ asupra pieței muncii a țării de destinație și un impact negativ asupra țării de origine și, de asemenea, asupra migranților care sunt expuși la o serie de încălcări și vulnerabilități care nu ar exista dacă am avea un sistem care să garanteze că recrutarea este etică. E un mod de a implica și sectorul privat. E un mod de a implica în mm, gestionarea fluxurilor de migrație cu un efect pozitiv asupra pieței muncii și economiei, până la urmă, unei între țări. Un alt domeniu important, menționat și de domnul Coelho, e protecția o Europa care protejează. Adesea asociem uh, automat uh, protecția cu chestiunea acordării azilului. E corect, dar nu uh, ne limităm doar la asta. Peisajul migrației și peisajul protecției nevoii de protecție în contextul migratoriu s-a modificat. Nu e atât de alb și negru ca până acum suntem confruntați cu fluxuri complexe migratorii într-o barcă care ajunge pe un țărm sudic al Europei, în Italia, Grecia, Malta, Cipru. Vor exista solicitanți de azil, vor exista minori neînsoțiți, vor exista victime ale traficului de ființe umane, deci sunt uh, probleme diferite pentru că ai nevoie de pro- forme de protecție diferită, dar e nevoie de protecție pentru toți aceștia. Deci trebuie să ne asigurăm uh, că în politica noastră avem sisteme și avem mecanisme pe care le putem utiliza ca să ne asigurăm că toate aceste diferite categorii care au nevoie de protecție vor fi într-adevăr protejate. Înseamnă uh, o luptă mai puternică împotriva traficului, contrabandei, nu doar din punct de vedere polițienesc, care sigur e un aspect esențial, dar de asemenea să ținem cont de faptul că traficul și contrabanda au impact asupra vieților individuale ale victimelor, în primul rând, asupra comunității de acasă, familiei, deci e o serie de aspecte sociale care nu trebuie scăpate din vedere când vorbim despre lupta împotriva traficului, care nu se limitează doar la încercarea de a, încăl- de a combate infracționalitatea organizată internațională. Bun. Și ultimul element, care cred că e important în viitoarele uh, noastre politici, e ceea ce se numește dimensiunea externă. Aici, uh, în uh, Uniunea Europeană, avem acest GAM, care este o, un instrument excelent pentru dimensiunea externă a statelor membre, dar și a Uniunii Europene, dar trebuie să definim mai bine, trebuie să găsim un echilibru mai bun și să îmbunătățim în anumite aspecte, pentru că atunci când vorbim de dimensiunea externă și cooperare cu țări terțe, țara de origine sau de tranzit și chiar regiuni întregi, nu doar țări, ce anume înțelegem Până acum am înțeles, uh, în general, o cooperare și un dialog care se concentrează pe asistența pe care o dorim din partea țării de origine și din partea țării de tranzit pentru a reglementa fluxurile, pentru a combate fenomenele ilegale și pentru ca să primim ajutor în protecția frontierelor și limitarea fluxurilor ilegale e foarte bine și corect și trebuie menținut acest aspect, dar nu ne putem limita la el. Există și alte aspecte în cooperarea noastră cu țara de origine care trebuie să fie luate în considerare și pe care trebuie să le oferim acestor țări dacă vrem să fim credibili și echilibrați în abordarea noastră externă. Trebuie să le ajutăm să-și construiască capacitatea, nu doar ca să stopăm fluxurile ilegale de emigranți, ci și pentru ca ele să-și poată gestiona fenomenul migratoriu în propria țară și în propriul context, nu doar în ceea ce are o legătură directă cu Uniunea Europeană. Trebuie să-i ajutăm să combată cauzele migrației de la rădăcină, dar și aici trebuie să ne concentrăm pe o serie de cauze care poate depășește puțin ceea ce luăm în considerare în mod normal. Vorbim de combaterea sărăciei, războaie, încălcările drepturilor omului, toate acestea sunt elemente esențiale și trebuie combătute, dar una din cauzele principale ale migrației e aspirația legitimă a oricărei persoane să-și caute un viitor mai bun. Asta de asemenea e o, o cauză principală și uh, cum uh, ce facem în această situație? Încercăm să găsim un mod mai eficient de a gestiona migrația legală. Mediterana, cred că e un exemplu. Am văzut că doar o abordare care încearcă să stopeze fluxurile ilegale fără a oferi alternative cu imigrația legală nu obține în mod necesar rezultatele dorite. Acum, întrebarea dacă migrația uh, legală îmbunătățită e răspunsul care ar anihila fenomenul ilegal, nu. Dar este o alternativă, este un lucru care ar ajuta, ne-ar ajuta în relația noastră cu țări terțe, pentru că le-am oferit o abordare mai echilibrată în interesul ambelor părți și probabil de asemenea va limita în mare măsură traficul de ființe umane care uh, se petrece pentru că nu prea există alternative. Te-aș încheia, dacă îmi permiteți, cu o observație, și anume, un element care cred eu că trebuie luat în considerare întotdeauna, și anume, că nimic din ce se întâmplă în lume astăzi nu este atât de îndepărtat de noi. Acum patru ani, când a început criza din Siria, nu n-am crezut în mod necesar că va avea un impact important și în legătură cu cererile de azil și mișcările spre Europa, pentru că Siria e mai departe, e mai îndepărtată, însă faptul că noi din multe puncte de vedere nu ne-am implicat în mod eficient în această criză, iată că și arată rezultatele, în sensul că există aceste fluxuri și cereri de uh, azil și s-a creat o instabilitate regională în jurul Siriei, nu doar în Siria, care poate afecta potențial orice regiune din lume. Când a început războiul Mali, din nou, iată, încă și mai departe de Europa și poate că n-am crezut că va avea efecte și în această parte a lumii, însă a existat efecte. Deci e important când vorbim de dimensiune, dimensiune externă ca noi, Uniunea Europeană și statele membre să se implice or, la orice nivel, orice s-ar întâmpla, să fim acolo, să fim activi, pentru că e vorba de o Uniune bazată pe o serie de principii. Democrația, respectul drepturilor omului sunt principii care sunt universale, nu doar nu se aplică doar între granițele europene, ci și în afară. Și de aceea trebuie să ne implicăm. Și uh, un ultim cuvânt uh, de mulțumire pentru președinția Elena, uh, pentru că am avut o colaborare foarte constructivă. Ei, ei s-au implicat în toate aceste probleme pe perioada președinției lor, care sigur va continua încă câteva luni. Uh, Cred că rezultatele până acum sunt foarte importante și sperăm că acest uh, având uh, și accent pe probleme legate de justiție și afaceri interne va continua și cu viitoarea președinție și nu numai. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Cred că s-a dat tonul discuției. Și înainte de a da cuvântul intervenenților din sală, vreau să vă atrag atenția că cei care doriți să interveniți, trebuie să depuneți o cerere la secretariat și apoi timpul de intervenție este limitat. Asta pentru a facilita uh, o discuție și să uh, dăm ocazia mai multor oameni să intervină. Iano Mari din Cipru. Microfon, vă rugăm. Mulțumesc, aș vrea să mulțumesc intervenienților care ne-au prezentat problema din mai multe perspective. Provocările fluxurilor de migrație din uh, Marea Mediteraneană nu sunt un fenomen nou. E vorba de victime de război sau victime ale sărăciei care își găsesc calea către Europa prin uh, spațiul mediteranean. Există și tensiuni. Și din uh, regiunile tensionate vin fluxuri migratorii, din ce în ce mai mulți oameni își riscă viața, își pierd viața, traversând Mediterana. De ani de zile se discută despre această problemă. Și spre faptul că trebuie să consolidăm politica de migrație. Trebuie să recunoaștem că statele riverane Mediteranei se confruntă cu o presiune extraordinară care, nu mai a luat, care doar ce a luat amploare. Să nu uităm ce s-a întâmplat la Lampedusa când uh, au fost pierdute mai bine de 400 de vieți omenești. Asta arată foarte clar că activitatea în domeniul migrației trebuie să fie consolidată. Sunt fenomene complexe cu implicații profunde din punct de vedere economic și social care influențează țările de origine, dar în egală măsură și uh, țările de destinație. Din păcate, a fost necesar ca sute de oameni să moară pe mare pentru a demara ceva. Este un domeniu în care Uniunea Europeană a reacționat doar a posteriori și nu preventiv. lângă insula Lesbos iarăși am identificat victime, nu le-am putut salva viața, însă cel puțin ne bucură că în Uniunea Europeană e în centrul discuției acum acest subiect al migrației și că se încearcă o abordare consolidată pentru spațiul mediteranean. Ne dorim ca toate statele membre să participe pentru a exista o prezență colectivă în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește problema migrației. Tratatul de la Lisabona prevede uh, ca domeniul migrației să fie unul care să se bucure de o legislație solidară. Pe bună dreptate s-a spus că solidaritatea trebuie mai întâi să fie corect definită. E vorba de o solidaritate nu doar de formă, ci pe conținut. Trebuie așadar să ținem cont de direcția fluxurilor migratorii către Europa și să abordăm problema așa cum este ea, în toată complexitatea ei. Pentru asta și există Task Force-ul Mediteranean. Mulțumesc! Domnul Bronz are cuvântul acum din partea Parlamentului European. Yes, the minister said that his government had an action plan. Domnul ministru a spus că guvernul său are un plan de acțiune pentru controlarea fluxului migratic, dar apoi a vorbit despre nereturnare, care, în modul în care este interpretat, reprezintă o procedură care încurajează și lesnește fluxurile de migrație ilegale. La Libeni s-a spus, uh, acum doi ani, de către directorul executiv al Frontex, că migranții Uh, migrația ilegală, migranții ilegali la frontiera între Grecia și Turcia au fost prelucrați și apoi liberați, uh, au fost trim, trimiși înapoi uh, cu frumosul, dar fără să fie obligatoriu acest lucru pierderea de vieți omenești în Marea Mediterană a persoanelor care uh, încearcă să pătrundă în mod ilegal uh, în Uniunea Europeană sunt responsabilitatea uh, adulților care se urcă în acele bărci și a, celor care îndesnesc acest trafic, dar la fel de responsabili sunt cei care pun la punct politici de azil pentru Uniunea Europeană și pentru ONU în conformitate cu care cei salvați sunt aduși în Europa și li se acordă azil sau li se refuză azilul, însă li se permite să rămână oricum pe teritoriul european. Persoanele în pericol trebuie să fie salvate, bineînțeles, dar nu trebuie să, fie, să primească o răsplată, fiindcă au încercat să intre în mod ilegal în Uniunea Europeană și în statele membre. Dacă dorim să punem capăt acestor pierderi vieți omenești în Marea Mediterană, trebuie să, să se refuză uh, solicitările de azil tuturor solicitanților de azil care au pătruns ilegal în Uniunea Europeană sau au încercat să facă acest lucru. Iar uh, solicitanții de azil cărora li s-a refuzat cererea de azil trebuie să fie uh, să fie întorși înapoi în țara de origine, în momentul în care se duce vestea că așa ceva se întâmplă în Uniunea Europeană, uh, va, se va pune capăt fluxului de migranți din Africa de Nord sau din Africa de Sud. Ni s-a spus în această dimineață că migrația este inevitabilă și chiar necesară. Ni s-a spus că acest lucru uh, se datorează schimbărilor demografice, uh, ratei uh, natalității în scădere. Uh, iar uh, migrația din afara Uniunii Europene va compensa scăderea demografică. Dar în momentul în care aducem migranți din Africa și Asia, vreau să vă spun că aceștia nu înlocuiesc europenii pur și simplu, ci uh, transformă părți din Europa în Africa sau Asia. Europa, cel puțin în Occident, devine de pe zi ce trece din ce în ce mai puțin europeană. Cei, din, cei dintre dumneavoastră din estul Europei, să nu vă faceți griji că vă vine și dumneavoastră rândul. Vă mulțumesc! E κυρία Σταμπουλή από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Domnul Stambuli din uh, Parlamentul Elen. Doamna Stambuli. Mulțumesc, uh, Stambuli. Mulțumesc, domnule președinte. Traficarea persoanelor din uh, terțele state în teritoriul european reprezintă un subiect care ne preocupă pe noi cei din parlamentele naționale. E adesea vorba de transportarea de persoane fără acte de identitate. Foarte multe persoane își părăsesc țara de origine din cauza conflictelor. Sunt oameni care vor să trăiască într-un mediu sigur, democratic, în Uniunea Europeană. Ce ne preocupă pe noi acum? Oare putem să le oferim noi acest mediu sigur și democratic în momentul în care au nevoie de protecție internațională? Cei care vin uh, în Europa o fac în principal uh, preferând anumite frontiere, de exemplu să treacă frontierele Greciei mai ales frontierele maritime. Foarte multe persoane ajung astfel în Uniunea Europeană, dar fără acte de identitate. Se pune întrebarea în ce măsură putem noi să apărăm drepturile acestor oameni. nu se confruntă aceste persoane cu riscul de a fi persecutate și mai mult în asemenea cazuri? Pentru că există organizații internaționale, Amnesty International, uh, organizații pro-azil, care ne spun că situația acestor oameni rămâne dramatică. Acum se pregătește un nou plan de acțiune pentru supravegherea frontierelor maritime. Și în raport, în proiectul de raport, se face trimitere la respectarea drepturilor fundamentale și uh, prin, respectarea principiului nereturnării. Dar, cum putem să protejăm noi aceste persoane de faptul că riscă totuși să fie la un moment dat retrimise înapoi. Trebuie să li se ofere accesul la protecție, măcar atât, și să se țină cont de faptul că uh, Situația acestora este una extrem de grea. Dar cum se poate face un control? Să fie ofițerii uh, de graniță? Să fie oamenii Frontex care să verifice cererile de azil? Pentru că, până la urmă, e vorba de tratarea sau nu a cererii de azil. Există rapoarte ale organizațiilor internaționale care raportează că apar probleme. Există persoane care au fost returnate de două-trei ori. Și la o altă încercare, iată că au reușit să ajungă pe teritoriul Greciei. Deci ce se întâmplă când totuși ajung în Grecia? Ce spune legea? Trebuie să intre în niște centre preț de două săptămâni unde cererile acestora să fie verificate. Dar mai există o lege care spune că administratorul acestor centre de primire are, practic, dreptul de a limita libertățile acestor oameni cu o decizie administrativă, fără niciun fel de instrumente juridice, fără o audiere a persoanei vizate. Și dacă persoana vizată cere azil, sau și dacă nu cere, acea persoană rămâne în centrul de primire, după care trece prin sistem mai departe, rămânând șase luni. Dar sunt persoane care încearcă din răsputeri să se încadreze cumva, însă sistemul nu le permite, le blochează. Pentru că, până la urmă, să nu uităm că aceste centre sunt centre de primire pe termen uh, scurt, nu pe termen lung. Se ajunge la un trai niște condiții inumane. De ani de zile sunt oameni care trăiesc în Grecia, dar care au rămas cumva blocate în sistem. Și se fac razii și se verifică foarte superficial care este situația acestor oameni. Există mijloace europene, noi am cerut implementarea acestora, dar din păcate fără rezultat. Acestor oameni nu le sunt oferite servicii de sănătate, de exemplu, în această perioadă. În caz de deces, e foarte grav, pentru că, până la urmă, aceste persoane nu se bucură de niciun fel de drept, chiar înainte de a sfârși. Sunt centre cu 2-3 mii de refugiați. Și acum închei. Personalul de securitate are drept practică încătușarea acestor uh, persoane dacă fac gălăgie sau dacă deranjează pe alți oameni. E o mare povară pentru țara mea și pentru țările europene că se întâmplă asta și cred că Parlamentul Național și Parlamentul European ar trebui să facă tot timpul pentru ca astfel de evenimente să nu mai aibă loc. Printre altele, trebuie să dăm dovadă de solidaritate primind refugiați și migranți în toate țările europene, nu doar în anumite regiuni. Mulțumesc. Și acum, domnul Diaz de Mera. Bueno, voy a su, uh, hacer una pequeña contribución a este. Ah, vreau să aduc și o contribuție la, acest, la această dezbatere bazându-mă pe și respectând titlul acestei teme, deci nu voi vorbi în particular de nicio politică migratorie, ci în plural, o viziune globală. Cei care mă cunosc știu că niciodată n-am privit migrațiile ca fiind o problemă. Acestea sunt, sunt un fenomen strâns legat de evoluție. În Atena, săptămâna viitoare, vom dezbate Uh, cu doamna Renate Weber și cu uh, partenerii noștri americani probleme legate de migrație. Deci eu consider că migrația fiind, ca fiind un fenomen global uh, și benefic, care are diferite dimensiuni. Are o dimensiune juridică, legală, o dimensiune ilegală, clandestină, o dimensiune a azilului și protecție internațională și protecția subsidiară, dimensiunea foarte importantă a integrării, de, eh, țările de origine și de tranzit, frontierele, reîntoarcerea și centrele eh, administrative. La viziune de globalitate del fenomenul migrației. Acestea sunt dimensiunile fenomenului global al migrației, cred eu. Acum, în legătură cu frontierele, trebuie să le vedem că având patru dimensiuni. Vorbim de eh, frontiere maritime și Carlos știe foarte mult. Uh, despre asta vorbim de frontiere fluviale, frontiere aeriene și uh, terestre. Și fiecare țară din sud și nord uh, în Europa are câte un caracter particular și un rol particular în domeniul frontierelor. Dacă ne dorim, că ne dorim ca una din libertățile cele mai importante ale Uniunii, libertatea de circulație, să fie de, cât, de fiecare dată cât mai puternică și niciodată limitată, atunci trebuie să protejăm frontierele externe. Știm cu toții, cum știu și eu, că competența în controlul frontierelor externe este națională, dar atunci de ce am mai creat Frontex? E anacronic să creăm Frontex dacă competența este una națională. Nu, răspunderea trebuie să fie una comună și atunci Frontex are mai multe instrumente un instrument uh, niciodată utilizat în anumite țări sunt acele anumite rabbits. Uneori e doar o declarație de intenție, nu, un catalog de, de uh, embarcațiuni, elicoptere, avioane. Serviciul European pentru Azil uh, de la Valeta, în Malta, e doar un bebeluș nou născut, dar trebuie să-i conferim puteri. Și în încheiere, domnule președinte, știu despre ce vorbesc, pentru că uh, mult, mult timp am fost președintele Comisiei pentru Migrație al Consiliului Europei și am avut responsabilități și în, acasă la mine, în partidul meu, în guvernul meu, în ce privește controlul frontierelor. Deci nu sunt un nou venit în aceste chestiuni. Deci cred că pot vorbi destul de obiectiv de această chestiune. Viitorul. Viitorul politicilor Uniunii nu e ca noi să dăm legi pe chestiuni singulare. Fundamental este să avem o viziune globală a fenomenului migrației, ca apoi să avem și politici comune. Și de ce comune? Pentru că răspunderea trebuie în acest caz să fie partajată, să fie și ea comună. Uh, președintele întrerupe, avem o capacitate uh, limitată de a primi acești migranți, domnule președinte. Efharisto. Mulțumesc, spune președintele. De acum, o reprezentantă a Parlamentului Țelor de Jos are cuvântul. Oh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc um, că ați introdus acest punct pe ordinea de zi, care este extrem de important, uh, nu numai pentru țările din zona mediteraneană, ci și pentru țările din nordul Europei. Aș dori să ridic două aspecte. În primul rând, uh, e vorba de o întrebare. O întrebare pe care am adresat-o comisiei deja, Comisie pentru Justiție, despre uh, rolul pe care crede că îl, că îl poate juca în ceea ce privește Îngăzuirea temporară a refugiaților din Siria. Dacă doriți, dacă vă interesează, vă putem uh, împărtăși uh, aceste docu- acest document, aceste întrebări. Este foarte important acest lucru, fiindcă avem foarte mulți refugiați din Siria și persoane care încearcă să traverseze frontiera. Am considerat că cele două prezentări au fost diferite. Una a fost accentul pe supravegherea frontierelor și uh, pe importanța migrației și migranților. În Olanda vorbim și noi despre acest lucru, dar nu am reușit încă să avem o poziție clară, fiindcă se vehiculează multe idei pe marginea, acest, multe idei pe marginea acestui subiect. Bineînțeles, cu toții dorim să punem capăt pierderilor de vieți omenești în larg, dar acesta se întâmplă prea des, din păcate. Dar în același timp, uh, piața muncii are ceva de oferit uh, acestor oameni care vin în Europa. Multe persoane trec frontiera în mod ilegal, dar după aceea își câștigă existența. Înseamnă că pe piața muncii e loc pentru acești oameni. Trebuie să încercăm să împăcăm aceste două abord, abordări, aceste două părți ale discuției, să vorbesc despre abordarea globală a migrației. Cred că, în afară de îmbunătățirea supravegherii front, controlului frontierelor, trebuie să vedem ce este important în contextul migrației și care sunt și ce dorește, care sunt do, dorințele pieței muncii care absorbe această migrație. Mulțumesc! Ismail. Mulțumesc. Și acum are cuvântul reprezentat al Parlamentului turc. Sayın Bașkan. Öncelikle panelistlere katılımcı arkadaşların hepsine teşekkür ediyorum. Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc colegilor pentru prezentare. De aproape doi ani știm că 30 de mii de persoane, aproape 30 de mii de persoane și-au pierdut viața în condiții tragice în zona Mării Mediterane, o situație extrem de tragică. Astăzi, pe parcursul discuțiilor, s-a, ridicat subiectul securității Uniunii Europene, precum și dreptul la viață al migranților. Trebuie să, ca, ca dreptul la viața al migranților să fie una dintre prioritățile noastre. La ora actuală, în Turcia, 400, peste 460.000 de persoane sunt în mod oficial refugiați în Turcia. Plus 100.000 de persoane care reprezintă membrii familiei, deci aproape un milion de persoane sunt refugiați în Turcia la ora actuală. Dacă oricare din țările din Europa ar fi trecut prin ce a trecut Siria, ar fi înțeles mult mai bine cum stau uh, lucrurile în cazul unui război civil. Războiul civil cauzează aceste fluxuri migratorii. Noi uh, tre- tre- trecem, iată, traversăm acum aceste evenimente tragice în Siria și în Africa. Trebuie soluționată problema la sursă, iar Uniunea Europeană are nevoie să-și asume mai multă răspundere în acest domeniu Trebuie să vedem cum putem răspunde, cum putem rezolva problema, fiindcă dacă tratăm uh, um, boala odată ce s-a instalat uh, nu este suficient. Trebuie să avem o abordare bazată pe drepturile omului în conformitate cu achiul comunitar. Trebuie să găsim soluții politice și trebuie să creăm, uh, ar fi trebuit să creăm în Siria zone securizate, zone interzise, zone fără survolare V-am spus, aproape un milion de refugiați din Siria și familiile lor se, se găsesc în Turcia. Este imposibil să punem capăt acestui flux migrator, din, din care o mare parte s-a, o pare să va către Europa. Apoi avem în Africa ce se întâmplă în uh, Mali, războiul civil în uh, Republica Centrafricană. Vorbitorul este rugat să conchidă. Vorbitorul este rugat să încheie, fiindcă și-a depășit timpul alocat. Da, conchid, domnule președinte, spunând următorul lucru. Bineînțeles, siguranța frontierelor uh, Uniunii Europene este importantă. Dar între securitate și dreptul la viață, eu aleg dreptul la viață. Trebuie să ne asigurăm că dreptul la viață este asigurat. Vă mulțumesc. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκυγιόμ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Mulțumesc, Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, trei lucruri. Vreau să-mi aduc șocul de această dezbatere. În primul rând, vreau să vă spun că uh, s-a vorbit despre modul în care fondurile europene sunt utilizate spunându-se că am votat recent uh, noi reguli privind utilizarea fondurilor europene pentru migrație, azil și integrare. Sper că aceste noi reguli uh, își vor aduce contribuția pentru, la un mai bun echilibru între diversele politici europene, politicile de returnare, politica de azil și politica de integrare, fiindcă am dorit din tot sufletul să existe procente anume alocate acestor politici, dar acest lucru rămâne o provocare, bineînțeles, pentru viitor. Ceea ce mă aduce la al doilea punct uh, pe scurt, vreau să vă spun că am apreciat foarte mult uh, prezentarea domnului Ambrozi, cu care sunt întru totul de acord. Este vorba despre modul în care abordează domnia sa chestiunile de migrație și de azil, nu ca fiind, nu ca fiind um, lipite unele de altele, ci cu o, o sferă de acoperire mai largă. Iar aici cred că ar trebui să punem accentul pe chestiunea, chestiunile de integrare care nu au fost suficient abordate în dezbaterea de astăzi, iar uh, miezul dezbaterii noastre privind azilul ar trebui să reprezinte și integrarea populației, populației care ajunge în Uniunea Europeană punând accentul pe o mai bună incluziune socială. Iar în cele din urmă s-a vorbit într-o oarecare măsură despre azil. Textele au fost îmbunătățite în mod clar în, în mod livresc în ceea ce privește azilul, dar mai este cale lungă de bătut în ceea ce privește standardele comune și diferențele de practici între statele membre. În același timp, ne dăm seama că există se exercită în continuare presiuni asupra unor țări care nu sunt neapărat pregătite pentru astfel de presiuni. Este vorba despre Bulgaria, ce se întâmplă în Bulgaria la ora actuală. Deci trebuie să se manifeste unele evoluții clare în ceea ce privește standardele comune, în ceea ce privește azilul și se va pune în egală măsură problema reformelor, mai ales în ceea ce privește regulamentul Dublin 3. Vă mulțumesc. Ευχαριστώ. Παρακαλώ να ακολουθήσω. Mulțumesc. Bun, vă rog uh, să încercăm să respectăm timpul alocat, deci două minute și jumătate pentru fiecare, pentru că trebuie să intervină apoi și invitații. Acum, Senatul Italian, reprezentantul Senatului Italian. Mulțumesc, mulțumesc și pentru intervenții, pentru angajament. Eu doresc să mă refer la noua task force pentru Marea Mediterană instituită după producerea tragediei de la Lampedusa, o tragedie italiană, pentru că Italia e o țară de frontieră, dar și o tragedie europeană, pentru că Europa are obligația uh, să o perceapă ca pe o tragedie comună. Propunerea de regulament a Parlamentului European și a Consiliului uh, care cuprinde norme în ce privește supravegherea frontierelor maritime, a fost uh, privită de către guvernul italian ca fiind de mare interes național. În cursul președinției noastre mm, vom face eforturi uh, ca să și acționăm în acest sens. Atât abordarea generală imigrației trebuie să sufere modificări, inclusiv pe plan cultural, pentru că acum știm că nu putem să avem doar o optică operativă, doar pentru a controla și a combate acest fenomen. Imigrația, după cum s-a spus, e o oportunitate care trebuie exploatată. Statele naționale trebuie să colaboreze pentru că este un fenomen crucial pentru destinul european. Aspectul mai slab al propunerii de task force pentru Marea Mediterană rămâne, cred eu, solidaritatea între state membre în uh, a îi primi pe cei care solicită azil. Sigur, e importantă susținerea financiară față de țările cele mai expuse, însă trebuie să nu ne oprim la asta, ci să avem și inițiative legislative ca principiul solidarității să fie făcut obligatoriu în materie de imigrație. Bunăvoința nu este suficientă. Trebuie ca lupta împotriva imigrației ilegale să fie hotărâtă, dar în același timp să reușim să valorificăm uh, uh, legală, pentru că avem nevoie să intre acești migranți pentru studiu, pentru cercetare, cu atenție maximă pe piața muncii care e în criză și are nevoie de redresare și să fim atenți și la provocarea demografică. E nevoie de un nucleu minim de politici pozitive care să elimine diferențele de standard între țările europene. Mă gândesc la legile legate de cetățenie, votul la legile administrative, uh, a, dreptul de vot pentru noi europeni care plătesc și ei impozite și uh, iată, fac și copii, copii europeni. Deci trebuie să avem un nucleu minim de politici pozitive. Da. <clears throat> Regresiv. Uh, care să elimine derivele, regresul care poate fi uh, văzut în multe țări asediate de anti europene Repet că nu este suficientă bunăvoință. Președintele roagă oratorul să înceteze. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum are cuvântul o reprezentantă a Muntenegrului. Tagliare in corsa che è troppo lungo. My name is Azra Yasevich. Thank you. Mulțumesc. Iată câteva idei uh, în legătură cu migrația. Părerea mea este că mm, migrația n-ar trebui oprită. Trebuie să, ei, uh, să le permitem acestor oameni care încearcă să-și îmbunătățească viața să o facă iar noi trebuie să le oferim migranților condiții de viață mult mai bune, în același timp protejându-ne frontierelor. De aceea salut ideea protecției frontierelor și uh, faptul că se încearcă aducerea migranților în sfera uh, legală și cred că Uniunea Europeană n-ar trebui să se teamă de migranți. Ar trebui să creeze precondiții pentru a-i integra ca atare pe aceștia, să dezvolte astfel piața muncii și economia europeană. E important așadar să ne axăm pe toate aceste subiecte. Mulțumesc! Mulțumim! Ajungem la ultima intervenție, domnul Ipsilanti din Parlamentul Elen. Mulțumesc, domnule președinte! Eu uh, vreau să îl felicit pe raportor pentru tot ce a făcut. Este un subiect atât de sensibil și actual. E vorba de cultura noastră politică, dar de cultura europeană în general, pentru că migrația este o parte importantă aici. Există mai multe criterii care trebuie avute în vedere și trebuie să existe, bineînțeles, coordonare. se pleacă de la premisa uh, teoretică. Cred că Uniunea Europeană însă trebuie să joace cu cărțile pe masă, să nu privim dincolo, să, să nu trecem cu vederea problema. Există țări la est de Mediterana care uh, se confruntă cu o asemenea presiune sunt total depășite de situație, mai ales în ceea ce privește infrastructura. Avem în grupul celor 12 insule în Grecia, unde sunt mai mulți migranți ilegali decât uh, cetățeni eleni. Și e clar, a sosit momentul să încadrăm totul din punct de vedere juridic și să manifestăm solidaritate în adevăratul sens al cuvântului. E vorba de o solidaritate care permite statelor membre să își exprime cultura și să ofere ajutor oamenilor care caută un viitor mai bun trebuie să sprijinim statele membre și trebuie să combatem criminalitatea. La ora actuală, noi avem un șomaj de 26%. Ce se întâmplă cu migrația? Cum uh, uh, poate să contribuie la dezvoltarea unui stat în acest context? Trebuie să dăm dovadă de realism și să fim uh, prudenți. E important să existe o cooperare concretă cu terțele state. Și apoi, vreau să fac trimitere la faptul că nu trebuie să facem neapărat o politică doar de stânga, unde e promis mereu un viitor mai bun. Președintele, mulțumesc. Uh, câte trei minute pentru concluzii, domnul Asanasios, acum la final. Mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție toate intervențiile. Mi-am uh, scris tot felul de note aici. Am încercat să notez uh, tot ce s-a spus. Bun, sigur că se pot spune foarte multe. Eu provin din sectorul operațional. N-am fost secretar general în întreaga mea carieră. Eu provin din paza de coastă, din Grecia. Am fost uh, șeful pazei de coastă, cunosc foarte bine aspectul operațional. Țările care sunt supuse acestei presiuni nu se pot uh, transforma în depozite de milioane și milioane de suflete, atâtea persoane care provin din uh, aceste țări țări unde nu au nicio șansă de viitor. De aceea e important regulamentul unor practici comune pentru activitatea Frontex și așa mai departe. Voi încerca să mă refer aici la 4-5 puncte specifice. Trebuie să dăm dovadă de solidaritate, e foarte important. Lipsa de solidaritate e evidentă, cel puțin din perspectiva Greciei. Alt punct uh, important e colaborarea pentru a combate rețelele organizate de imigrație clandestină, uh, cărora le cad victimă aceste persoane nefericite. În al treilea rând, colaborarea cu instituțiile europene cu Europol, cu Frontex. Asta pentru a supraveghea frontierele, însă și pentru, cum spuneam, combaterea acestor rețele organizate. În al patrulea rând, respectarea 100% a drepturilor omului. Poate cel mai important aspect. De asemenea, trebuie să avem structuri suficiente pentru a putea gestiona aceste fluxuri migratorii. Fără aceste condiții nu vom reuși să realizăm nimic. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Coelho. Thank you for all the remarks and the... Mulțumesc pentru toate întrebările adresate și pentru toate observațiile. Aș dori să ridic patru aspecte. În primul rând, sunt de acord cu tot ce a spus domnul Ambrozi. Și sunt de acord cu modul în care înțelege migrația ca fiind un fenomen complex și sunt de acord în momentul în care vorbește despre cauze demografice și rata scăzută a natalității în contextul uh, nevoii de migrație în Europa. În egală măsură nu putem să nu vorbim despre cooperare și implicarea țărilor uh, dacă dorim să facem față să facem față acestei chestiuni în mod durabil. Dar cred că vom face, va trebui să facem diferența între migrație economică și uh, solicitarea de azil. Oameni care au nevoie de sprijin internațional, refugiați. Adică sunt două lucruri diferite care necesită soluții diferite. Sunt de acord cu domnul Silantis în momentul în care spune că rata șomajului diferă de la Germania la Grecia, de pildă, în ceea ce privește șomajul de tinerilor, de pildă. În Grecia, 60% din tineri sunt în șomaj și în Germania procentul este de numai 8%. Deci în momentul în care analizăm migrația economică, bineînțeles uh, că înțelegem că unele reacții diferă de la o țară la alta. Sunt de acord cu ce a spus uh, doamna parlamentar din Muntenegru în momentul în care, cu, cu ideea că nu trebuie să ne temem de migrație. Da, dar uh, trebuie să o gestionăm. Uh, uneori îmi dau seama că cei din, de la extrema dreaptă zugrăvesc migrația ca un ca o amenințare și vor închiderea frontierelor, iar cei de la extrema strângă sprijină ideea deschiderii frontierelor către toată lumea. Iar până la urmă, calea de mijloc e cea mai bună. Trebuie să gestionăm uh, fluxul migra de migrație și presiunea migrației. Bineînțeles, este nevoie de soluții comune, de solidaritate, sunt de acord cu reprezentantul Ciprului. Asta în primul rând, în al doilea rând. Vreau să subliniez ce a spus domnul Diaz de Mera, și anume faptul că avem libertate de circulație în un cadrul Uniunii Europene. Ne obligă să, să avem și mai mare grijă de controlul granițelor externe. Dacă nu putem să avem control la dacă nu avem control cum trebuie la nivelul frontierilor externe, subminăm uh, libera circulație în Uniunea Europeană. Apoi, uh, ce a spus domnul uh, delegat din Turcia, și anume, între securitate și salvarea de vieți omenești, alege cea din urmă prioritate. Da, sunt de acord, aceasta trebuie să fie prioritatea. Dar, sincer să fiu, nu putem să impunem soluții statelor membre că se pune problema temeiului juridic. Chiar dacă aș vrea legisla, să dăm la legislație europeană în care se, care se oblige pe toată lumea să stabilească din, să facă din salvarea de vieții omenești o prioritate, nu putem să forțăm statele membre să, să, să respecte această lege. Putem regula doar, re, reglementa doar misiunile europene și misiunile Frontex. Avem un temei juridic care trebuie, uh, care, care e nevoie la misiunile europene. Și ultima întrebare, cred, din partea unei domne parlamentar din Grecia, care a vorbit despre faptul că noul regulament permite debarcarea în țări terțe. Aveți dreptate. De ce? Fiindcă Nu putem uh, uh, cere ca toată lumea care debarcă uh, de pe mare să aibă drept de a rămâne în Uniunea Europeană. Asta însemna să, fie debarcată în Uniunea Europeană, fiindcă nu s-ar putea gestiona așa ceva. În momentul în care dăm o lege, trebuie să ne gândim la toate posibilitățile. Ar trebui să restricționăm această posibilitate spun, spunând că nu permitem debarcările în țărtețe. Nu, nu putem acest lucru, să facem acest lucru. Ce putem face și ce am făcut este să consolidăm uh, principiul nereturnării. Parlamentul European a cerut acest lucru. În toate textele adoptate am susținut acest lucru în mod pozitiv, fapt pentru care mulțumesc președinției Elene, fiindcă la Consiliu nu erau prea clare lucrurile la început dacă doreau să facă acest lucru sau nu, dar până la urmă s-a ajuns la un acord de unanimitate și principiul nereturnării este consolidat cum trebuie în toate textele. Cu părerea mea, acesta este un echilibru bun. Nu uh, interzicem uh, debarcarea în țări terțe, dar reglementăm modul și condițiile care trebuie întrunite de toată lumea pentru a permite acest uh, tip de debarcare. Iată ce am avut de spus, vă mulțumesc. O Cirius Eugeniu Ambrozi. Paracalosin. Mulțumesc și acum, domnul Ambrozi. Mulțumesc. Your lunch, I'll be very quick. Mulțumesc, o să fiu succint, fiindcă toată lumea vrea să ducă la prânz. Câteva aspecte, dacă îmi permiteți pe scurt. S-a vorbit despre nereturnare ca fiind prima, principala cauză a uh, pierderilor vieții umenești pe mare și a fluxurilor nereglementare în Uniunea Europeană. Acest lucru este greșit. Asta m-am referit când am spus în intervenția mea că uh, avem nevoie de o abordare bazată pe, pe dovezi și nu una bazată pe sentimente, iar nereturnarea este un principiu uh, Uh, juridic din Convenția 51 pe care, 51 pe care toate țările membre au ratificat-o și au transpus-o în legislație, iar dat fiindcă Uniunea Europeană este un, se bazează pe statul de drept, sper, sper să fie așa caz, să fie cazul, atunci această lege trebuie să fie aplicată și să fie respectată. Pentru mine lucrurile sunt simple. Faptul că principiul nereturnării se aplică celor care sosesc, indiferent cum, și care, despre, uh, care Uh, au o solicitare de azil pertinentă, atunci nu numai că este în conformitate cu legea acest lucru, ci uh, este o dovadă a uh, abordării onorabile a Uniunii Europene și trebuie să nu precupețim niciun efort pentru a pentru a înlătura această idee falsă, și anume că noi ne creăm o problemă aplicând această lege. Nu, facem ce trebuie să facem dacă dorim într-adevăr să fim o spațiu al libertății, al democrației și al drepturilor omului. Sunt de acord uh, cu observațiile făcute privind nevoia ca Uniunea Europeană să aibă o politică comună și o abordare comună la migrație, îndreptându-ne uh, către o politică de migrație comună, așa cum uh, a fost cazul și pentru azil. Acesta este următorul pas care trebuie să se ia cât mai rapid cu putință, fiindcă problemele și provocările care se confruntă statele membre la nivel individual. Vor fi abordate mai ușor la, cu o abordare europeană. Așa cum s-a spus, bineînțeles, există uh, diferențe economice la nivelul ratei șomajului și așa mai departe. Iată de ce când vorbim despre migrație ca factor de creștere, o țară care a, se confruntă cu o rată șomajului a, mai ridicată, nu vede lucrurile așa, dar dacă, punem lucruri, dacă abordăm lucrurile la nivel european, situația se schimbă. Apoi, în ceea ce privește integrarea, da, da, acesta joacă un rol crucial. Nu am făcut referire, nu pentru că n-ar fi importantă, ci că n-am avut prea mult timp la dispoziție. Integrarea trebuie să fie și va fi un element important al politicilor viitoare. Iar aici eh, și foarte, mă bucur foarte mult că eh, politica Elena, că eh, președinția Elena a, a pus acest subiect pe ordinea de zi la reuniunea schiva de la Atena. Dar aici sunt lucrurile acestea cu două tăișuri. Nu e vorba doar de asistența oferită migranților pentru a ajuta să se adapteze, ci în egală măsură trebuie să ajutăm pe cetățenii europeni să se adapteze unei societăți în schimbare, unei societăți care devin din ce în ce mai multiculturale. Și uh, trebuie să se folosească de avantajele pe care le reprezintă prezența migranților. Și o să mă opresc aici. Vă mulțumesc. Vreau să mulțumesc tuturor celor care și-au adus contribuția, mulțumesc pentru această dezbatere, mulțumesc pentru întrebările ridicate. Luăm acum pauza de prânz. Vreau doar să mulțumesc uh, serviciilor parlamentelor, Parlamentului, Secretariatului și um, stafului responsabil de cooperarea cu Parlamentele Naționale. Mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni. Invitațiilor le spun acum că sunt invitați la prânz la restaurantul eurodeputaților din clădirea Altiero Spinelli. Sunt uh, uh, oameni care vă pot însoți. Vă rog frumos să